excellencies Excelențele dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Excellencies, ladies and gentlemen, I have the great pleasure of welcoming. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit la conferința de anul acesta a programului Jean Monnet și EXA și vă voi ruga să faceți puțină tăcere în momentul de față pentru deschiderea muzicală a conferinței noastre din partea doamnei Natalie Nico, soprană cu o voce deosebită și recunoscută pe plan internațional, care va interpreta pentru noi Oda Bucuriei. Doamnă Nico, vă rog. Mrs. Nico, on behalf of all the Doamna Nico, permiteți-mi să vă mulțumesc în numele tuturor participanților pentru acest preludiu muzical deosebit la activitățile conferinței de astăzi. Domnilor și domnilor, îmi revine acum privilegiul să vi, să vi prezint pe președinții Comisiei uh, Europene. Domnule președinte, din partea multor participanți la această conferință, mi s-a spus că au apreciat faptul că întotdeauna ați, v-ați luat timpul de a participa la aceste conferințe și de a vă împărtăși ideile și opiniile. A devenit uh, o tradiție între timp și, încă o dată, toți cei care se află astăzi aici în această sală vor avea privilegiul să afle opiniile dumneavoastră în legătură cu tratul de la Lisabona și punerea sa în aplicare. Domnule președinte, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentarea ta foarte amabilă, Ian. Stimat uh, colega Andrew, la domnilor și domnilor, îmi face o plăcere deosebită să vă urez bun venit tuturor, în special profesorilor Jean Monnet, care au venit la Bruxelles din întreaga lume și să deschidă această sesiune inaugurală cu Doris, împreună cu Doris Pack, președintele Comisiei privind educația și cultura a Parlamentului European. După cum știți, Comisia Europeană acordă o importanță deosebită activității dumneavoastră academice și prezența dumneavoastră în public. Astăzi, rețeaua Jamone este cea mai mare de acest tip la nivel comunitar și uh, deține un nivel de experiență deosebit. Este prezentă în 62 de țări din 5 continente și prin intermediul acesteia oferim Uniunii Europene vizibilitate și contribuiți uh, în mod semnificativ la studiile privind uh, afacerile economice ale Uniunii Europene. În același timp, însă, rămâneți independent, autoritari și o voce critică și nu aș accepta ca lucrurile să stea altfel, pentru că astfel opiniile dumneavoastră cer respect și sunt instrumentul cel mai util împotriva unor atacuri uh, populiste sau unor reprezentări negative ale Uniunii Europene și proiectelor sale. Aș vrea să vă rog pe toți să păstrați legătura cu Comisia Europeană și cu proiectele noastre. Desigur, pentru a garanta independența academică, Um, trebuie să facem acest lucru, dar uh, ne aflăm într-o perioadă în care consilierea dumneavoastră este extrem de utilă. Uniunea Europeană și Comisia Europeană vor uh, acorda atenție sugestiilor dumneavoastră prin intermediul biroului de uh, consilieri pe politici, consilieri strategici ai Comisiei Europene, un birou care lucrează în mod direct cu mine, coordonați de, cor, birou coordonat de Jean-Claude Thibault, care se află astăzi aici, și um, aceasta reprezintă o posibilitate ca dumneavoastră să vă exprimați opiniile și să contribuiți la redactarea de politici europene. Îmi face o deosebită plăcere să folosesc această platformă pentru a menționa prioritățile europene. Anul trecut am vorbit despre criza economică și financiară care afecta întreaga lume și despre nevoia de a reacționa prin crearea unei Europe mai politice și am solicitat statelor membre să recunoască interdependența între ele și să se implice mai mult la nivel european. Anul acesta, într-adevăr, creăm o uh, Europa mai politică și intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona poate contribui la acest lucru și chiar o face. Acesta este subiectul conferinței de anul acesta și aș vrea să vă împărtășesc câteva despre ce înseamnă intrarea în vigoare a acestui tratat, cel puțin din punctul de vedere al Comisiei, și în urma analizei pe care am făcut-o eu referitor la ce se întâmplă în instituția noastră. După cum știți, criza nu s-a sfârșit, așa că mă voi referi și la propunerile ambițioase ale Comisiei de a consolida guvernanța economică europeană. Statele membre se vor implica mai mult la nivel politic în cadrul Uniunii Europene. În primul rând, referitor la tratatul de la Lisabona, nu e nevoie să menționăm conținutul acestui tratat, pentru că ne aflăm în fața unui public uh, cunoscător. Dar aș vrea să mă refer la anumite aspecte ale tratatului. După cum știți, Europa a fost mai mult decât o piață. Este este cel mai uh, mare și mai bun exemplu de integrare economică și politică. Este o platformă de valori și principii și un exemplu de solidaritate. Motorul progresului a fost metoda comunitară. O instituții puternice, printre care o comisie care poate pune în aplicare politici care sunt în interesul european. Moștenim uh, aceste metode, un uh, dar din partea liderilor ambițioși care au vrut să transforme și să pună capăt conflictului din Europa odată pentru totdeauna. Așa că mă surprinde faptul că unii au interpretat tratatul de la Lisabona ca o înfrângere a metodei comunitare și o victorie a interguvernamentalismului. Nimic nu este mai departe de adevăr. Dacă vă uitați la tratat, uh, la textul tratatului și la spiritul său, veți vedea că, de fapt, include mai mult metoda comunitară și nu mai puțin. Tratatul consolidează instituțiile europene, toate instituțiile europene, oferă o mai bună coerență, eficiență și legitimitate pentru deciziile noastre. Întreaga legislație aproape este adoptată prin codecizie și o mare, un, un rol important este acordat uh, votului în unanimitate. Așa că nu pot să înțeleg cum poate cineva să afirme că uh, votul prin majoritate calificată înseamnă mai mult interguvernamentalism și mai puțin metodă comunitară. Cum poate cineva să însemne că o implicare mai mare a Parlamentului European, o instituție aleasă de cetățeni, înseamnă mai mult interguvernamentalism? Membrii comisiei au fost uh, confirmați, precum și funcțiile sale executive a obținut mai multe competențe, în special în domeniul Uniunii Monetare și Economice și în relațiile externe. Europa are și o nouă imagine în persoana înaltului reprezentant, care este și vicepreședinte al Comisiei. Prin uh, uniunea a trei roluri anterioare se evită confuzia și dedublarea consolidează acțiunea externă a Comisiei și reunește toate instrumentele de politică externă ale Uniunii, atât în ceea ce privește crearea de politici, cât și implementarea lor. Ce se făcea înainte de un alt reprezentant, de un membru al Comisiei și de președintele Consiliului de Afaceri Externe, toate aceste activități se găsesc acum în mâna unei singure persoane. Noul serviciu de acțiune externă, responsabil pentru uh, relațiile diplomatice, va consolida rolul pe care îl joacă Europa în lume. Și în final, pentru a încheia un rezumat foarte pe scurt, Consiliul, rolul Consiliului European este mai puternic prin un leadership mai puternic în cadrul Consiliului European. nu vedem Consiliul European ca un rival al Comisiei, ci ca un aliat puternic care poate duce la întărirea proiectului european dacă, desigur, există cooperare loială între toate instituțiile. Și din experiența mea de șase ani până acum în această poziție, permiteți-mi să vă spun că problema adevărată pe care o avem atunci când vine vorba de decizii luate la nivel european nu provine din partea instituțiilor, atâta timp cât ele respectă competențele și iau decizii în spirit european. De cele mai multe ori provine din partea unor persoane naționaliste um, cu mentalități uh, înguste de la nivel național. Aceste inovații menționate sunt uh, pași importanți înainte și tendința generală este foarte clară. O abordare mai europeană, mai mult o metodă comunitară mai puternică pentru o acțiune comunitară comună. Și așa trebuie să stea lucrurile, pentru că atunci când urmăm abordarea comunitară pe baza respectării competențelor tuturor instituțiilor și cooperarea loială între statele membre și instituții, putem obține mai multe. De aceea, aș vrea să vă împărtășesc părerea mea despre proasta interpretare a tratului de la Lisabona. Uniunea Europeană, după tratatul de la Lisabona, cu condiția să existe voință politică, pentru că fără voință politică instituțiile nu pot realiza nimic semnificativ, după cum vă spuneam, Uniunea Europeană poate fi și va deveni o Europa mai puternică, mai democratică, mai vizibilă pe piața internațională. Tratatul de la Lisabona, ca și tratatele anterioare, dovedește este ultimul pas, uh, cel mai recent pas către o Uniune mai puternică. Uniunea Europeană a continuat să ia pași care consolidează angajamentul statelor membre la nivel comunitar și care îi reunește uh, pe toți la oaltă. Ceea ce mă aduce la ultimul pas pe care l-am menționat mai devreme, și anume propunerea din partea Comisiei de a avea o guvernanță economică mai bună. Un astfel de pas este esențial pentru că încrederea în economia europeană și în euro a fost afectată în ultimele săptămâni. Fără încredere nu poate exista creștere economică. Fără creștere economică nu se depășește criza, nu există locuri de muncă, nu există investiții și nici prosperitate pentru cetățeni. Încrederea a fost afectată de criza din Grecia, desigur. Și deși este adevărat că deteriorarea finanțelor publice se datorează în parte încercării de a limita impactul crizei economice, de asemenea este și rezultatul eșecului de a reduce nivelul de îndatorare în perioada de creștere economică. Da, există speculații, dar speculatorii profită de o situație avantajoasă și anume nivelul foarte ridicat de îndatorare și lipsa reformelor structurale așa că să nu le oferim acestora o situație avantajoasă de care să profite. Nu ar trebui să prezentăm această situație doar ca rezultat al acțiunii speculanților sau ca rezultat al lipsei de reforme structurale. Ca să fiu sincer, um, anumite state membre și nu doar Grecia, nu au făcut reformele structurale necesare și nu au respectat pactul de stabilitate și creștere, care sunt principiile creșterii financiare și care se găsesc în tratatul de la Lisabona și erau deja menționate în tratatele anterioare. Criza ne-a demonstrat că mecanismele existente pentru o disciplină fiscală nu sunt suficiente. Nu avem reguli clare referitor la ce trebuie făcut în cazul nerespectării tratatelor ca și criza bancară, această prăbușire a încrederii demonstrează cât de, dependente, cât de interdependente sunt economiile europene și cum o criză într-un stat membru le afectează pe toate celelalte. Și nu doar zona euro, ci și Uniunea Europeană și piețele internaționale. Dacă cineva mai avea nevoie de vreo dovadă a nivelului de interdependență existent pe care îl avem acum în Europa și pe piețele internaționale, atunci l-am avut acum. Am, am avut o demonstrație destul de puternică a cât de interdependenți suntem. Avem nevoie de o acțiune comună din partea tuturor celor 27 de state membre. A sosit momentul să întărim EU-ul din Uniunea Economică și Monetară și nu doar să suferim eșecurile Uniunii Monetare. După cum v-am spus până acum, nu putem avea o uniune monetară fără o uniune economică. Pe 7 mai 2008, atunci când am prezentat raportul pe primii 10 ani ai zonei euro, am spus atunci, în termeni expliciți, că euro a fost un succes, dar pentru a putea continua pe aceeași cale, avem nevoie de politici economice mai puternice, coordonare mai puternică, guvernanță mai bună în zona euro și rezolvarea dezechilibrelor din zona euro și Uniunea Europeană. Doi ani mai târziu, statele membre cred că au realizat că așa stăteau lucrurile într-adevăr. Deci, ce vă propunem? În primul rând, să ne asigurăm că pactul de creștere și stabilitate prevede niște principii care sunt respectate. De exemplu, analiza la începutul anului a bugetelor statelor membre într-un exercițiu de peer review va garanta faptul că statele membre respectă regulile. Unii nu sunt de acord cu această propunere a Comisiei și cer respectarea principiului suveranității, așa numitului principiu al suveranității. Dar asta înseamnă să nu recunoaștem realitatea, și anume că deciziile luate de un alt stat membru au un impact direct asupra politicilor economice și situației economice a tuturor celorlalte state membre. Și așa cum recunoaște tratatul de la Lisabona, politica economică dintr-un stat membru nu este doar o chestiune de interes național, ci de interes european. Deci e logic și asta întărește logica parlamentelor și instituțiilor naționale. Acestea trebuie să fie în legătură cu alte parlamente atunci când pregătesc bugetul, pentru că deciziile lor vor avea un impact asupra comunității întregi, atât în zona euro cât și în afara zonei euro. Dar e interesant să vedem cum anumiți politicieni naționali reacționează la ceva ce provine doar din bun simț. Este imposibil să negăm faptul că o decizie luată de Parlamentul Greciei <coughs> sau o decizie luată în Parlamentul German sau în Adunarea Națională din Franța au un impact asupra tuturor celorlalte state membre din Uniunea Europeană. Așa că, din punct de vedere instituțional, este logic să avem un astfel de exercițiu de peer review dacă ne dorim stabilitate și prosperitate în zona euro și în Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să analizăm politicile Asta înseamnă strategia Europa 2020, o economie puternică pe viitor care să ofere o creștere durabilă și puternică. Desigur, există și implicații bugetare, dar până acum am analizat întotdeauna politicile în primăvară, rapoartele, uh, vechile rapoarte conform Lisabona și apoi în toamnă, rapoartele de convergență. Acest lucru nu este logic trebuie să analizăm politicile și implicațiile lor privind disciplina bugetară în același timp. De aceea propunem înființarea unui semestru economic de coordonare. E vorba de guvernanță. Așa cum am văzut în urma crizei, e clar că rădăcinile acesteia sunt dezechilibrile economice majore. Așadar, tocmai pentru a consolida pactul de stabilitate și creștere, trebuie să ne gândim nu numai la aspectele macroeconomice, ci micro și, uh, și reforma structurală și dimensiunea externă. Nu putem să avem o politică economică pentru Europa care să fie fragmentată, ca și cum nu am trăi în aceeași lume, ca și cum nu ar trebui să luăm în considerare diferitele aspecte care au un impact asupra economiilor și dezvoltării acestora. Nu e vorba despre încălcarea suveranității naționale. Semestrul european va permite statelor membre și parlamentelor naționale să aibă o analiză timpurie a bugetelor și performanței lor macroeconomice. Dacă nu se iau acțiuni corective, atunci nu va fi posibil să uh, Uh, impunem uh, sancțiuni. Oamenilor nu uh, le place cuvântul sancțiuni, însă noi avem nevoie de credibilitate pentru regulile noastre. Dacă nu dăm credibilitate dispozițiilor noastre, foarte probabil ele nu vor fi respectate. De aceea propunem acum unele din aceste sancțiuni, nu din ideea de a le pune în aplicare, ci de a da stimulente statelor membre să adopte măsuri de corectare uh, astfel încât să nu fie nevoie să vadă aceste sancțiuni aplicate. Să fiu cât se poate de clar. Nu luăm resursele financiare uh, ale uh, unui stat membru sau unui stat membru care este în dificultate. Ceea ce vrem să spunem este că trebuie să analizăm cum după 2013 și bugetele după 2013 se stabilește o legătură între respectarea uh, bugetelor și felul în care se cheltuiește banul. Dar atunci când nici măcar corecțiile nu sunt suficiente, Europa trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a lua acțiuni rapid, să poată să intervină mai rapid într-o criză, după ce prevenirea și corectarea au eșuat ca uh, și acțiuni. Iată de ce Comisia propune un cadru permanent și robust pentru gestionarea uh, crizelor. Cine citește ziarele din uh, ultimile luni Uh, o să vadă acest lucru. Stabilitatea monedei euro uh, ar putea să pară că este singura noastră preocupare. E adevărat, uh, Comisia lucra zi și noapte pentru a evita colapsul financiar al Greciei și pentru a susține moneda euro. Am dat un împrumut de 100 de 210 miliarde de dolari Greciei și în felul acesta susținem uh, zona euro. A fost cea mai serioasă criză cu care s-a confruntat Uniunea Europeană și sunt mulțumit de felul în care am acționat împreună. Pentru că un adevărat uh, această criză a permis un adevărat, o adevărată testare a regulilor și a solidarității. Din păcate, criza nu s-a sfârșit și încă încercăm să găsim soluțiile cele mai bune de a ieși din criză. Însă, găsirea drumului cel bun uh, este mult facilitată de existența tratatului de la Lisabona și revin la subiectul nostru. Fără inovările din tratul Uh, de la Lisabona, în special cu noul articol 136, nu am fi putut uh, uh, propune întărirea acestui mecanism de supraveghere pe baza acestui articol 136, Comisia va elabora propuneri care vor spori guvernanța în zona euro și în Uniunea Europeană. Avocații din sală Uh, recunosc că ar fi foarte greu să facem acest lucru fără un temei juridic clar. Dar temeiul juridic nu este suficient. Avem nevoie de contribuții și uh, de uh, dorința statelor membre de a contribui, voința lor. După cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră, din studiile dumneavoastră, în vremuri ca acestea, în vremuri de criză, de obicei comunitatea europeană sau ă, Uniunea Europeană găsește resursele pentru a acționa și pentru a merge mai departe cu proiectele noastre europene. Doamnele și domnilor, în ciuda îmbunătățirilor care există în tratatul de la Lisabona, ă, în Europa în continuare trăim vremuri grele și în restul lumii ă, de altfel. Avem provocări uriașe în fața noastră, trebuie să luptăm cu teama cetățenilor în vremuri dificile, cetățeni care se uită la noi așteptând o reacție și nu trebuie să uităm că în astfel de vremuri există și situații în care uh, apar manifestări de populism, xenofobie, uh, șovinism. Acest lucru s-a întâmplat în trecut și se poate întâmpla și în prezent. Iată de ce este nevoie de leadership la toate nivelurile pentru a susține cauza Europei într-un mod înflăcărat, dar și rațional. V-am spus că există noi instrumente pe care le avem și instituțiile europene au reacționat deja la unele din provocări. Știu că pe durata acestei conferințe veți avea posibilitatea să abordați o serie de provocări cu care ne confruntăm. Însă un lucru este clar. Utilizând noile instrumente în cel mai bun uh, mod, e bine, aceasta presupune un uh, efort intelectual continuu. Avem nevoie de o interpretare la rece și avem nevoie de idei Uh, constructive și viabile pentru politicile viitoare. Analiza, interpretarea, ideile proaspete pentru viitorul uh, Europei sunt esențiale. Fără îndoială, în felul acesta o să uh, trecem peste momentele grele. Trebuie să folosim și noi instrumente pentru a trasa politici novatoare dar în același timp realiste. Cred că suntem într-un moment în procesul de integrare europeană în care această bătălie a ideilor ajunge la un punct foarte, foarte critic. Suntem în situația, așa cum văd eu lucrurile, dacă europenii nu merg înainte, s-ar putea să meargă înapoi pentru totdeauna. Asta e situația așa cum o vedem. Este o situație în care nu putem să nu mergem mai departe. Asta nu din punctul de vedere al noilor tratate, nu asta vreau să sugerez. Cu tratatele actuale, cred că putem să facem mai mult, dar există o serie de decizii care sunt vitale pentru viitorul Europei, unde avem nevoie de susținerea celor care pot să vină cu idei noi. Criza impune măsuri rapide pe plan extern, știm cu toții că e nevoie de un răspuns european mai structurat. Cât privește viitorul monedei euro, trebuie să ascultăm cu atenție pe critici și să respingem predicțiile celor care sunt pesimiști de profesie. V-am vorbit uh, anul trecut despre strălucirea intelectuală a uh, pesimismului. Lumea este plină acum de Casandre. Uh, dar uh, astea sunt uh, numai uh, dorințe care nu se vor împlini pentru că moneda euro nu va fi în colaps. Dar acest lucru se întâmplă pentru că există interese care cer uh, acest lucru. De aceea sunt încrezător că euro este unul dintre activele cele mai valoroase ale Europei și trebuie să rămânem împreună, să dăm un răspuns colectiv tuturor celor care se îndoiesc de acest lucru. Valorile pentru care am luptat uh, timp de 50 de ani sunt mai importante ca niciodată. Aveți, uh, așa cum am spus, uh, un rol important. Sunteți independent, independenți din punctul de vedere intelectual și puteți să conciliați uh, instituțiile europene în legătură cu drumul pe care îl avem de străbătut în continuare. În felul acesta putem să consolidăm programul nostru în anii ce urmează. Doamnelor și domnilor, Această conferință a reunit personalități din toate domeniile, dar și sper că ideile pe care le veți împărtăși vor stimula uh, dezbaterile. Dar participarea este și din partea mediilor non-academice, ceea ce arată uh, cât de multă încredere au celelalte medii non-academice în ideile mediului academic. Îmi rămâne așadar să vă doresc succes și discuții fructoase. Mulțumesc pentru atenție! Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Nu veți putea participa uh, la toate discuțiile care vor avea loc astăzi și mâine în această sală, însă cu siguranță o să uh, primiți un rezumat uh, al discuțiilor care au avut loc. Am deja uh, sentimentul că unii dintre profesorii prezenți uh, în uh, sală se asociază deja cu ideile împărtășite de președintele comisiei, alții le contestă poate, dar uh, aceasta nu va face decât să ducă la o dezbatere vie. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să o prezint acum pe doamna Doris Pack, președintele Comisiei de Cultură și Educație din Parlamentul European. Știm că doamna Apac este unul dintre membrii distinși ai Parlamentului European, uh, deține premii pentru și uh, um, pentru activitatea sa uh, parlamentară. Doamna Pac uh, este o reprezentantă a acestei comisii și îi dau cuvântul. Mulțumesc, voi vorbi în germană. Limba germană este o limbă foarte frumoasă și e bine să mai ascultăm germana și în original, mai ales că Oda Bucuriei în original e în germană și continui discursul domnului Barroso în germană. Nu, vă, nu mă voi mișca în sfere atât de înalte. Eu reprezint uh, Comitetul pentru Cultură și lucrez aici de 21 de ani deja. Uh, sunt uh, raportoare pentru învățarea pe întreg parcursul vieții și lucrez aici încă de la tratatul de la Maastricht. Este o onoare pentru mine să pot vorbi aici în fața dumneavoastră și să pot reprezenta Parlamentul. Cred că uh, acest uh, proiect Jean Monnet aduce o plus valoare importantă pe care o pot dovedi fondurile europene. Mă bucur că sunteți uh, parteneri în acest uh, exercițiu al proiectului european. Tema de astăzi se numește Uniunea Europeană după Tratatul de la Lisabona, iar eu voi face Câteva observații cu privire la ceea ce s-a schimbat pentru Parlament. Uh, unele lucruri au fost menționate de domnul președinte, altele însă încă nu. De exemplu, strategia 2020 în acest context al nostru. Tratatul de la Lisabona și Parlamentul European, e bine, am putea spune că sunt uh, două componente foarte importante Rezultatul nu ne mulțumește în toate aspectele sale, dar o mare parte a Parlamentului e mândră și se bucură că avem acum acest tratat. Astfel, Parlamentul și Uniunea Europeană sunt mai democratice, mai transparente și mai eficiente. Aceasta a fost poziția noastră întotdeauna. Uh, toți cei care au uh, pus umărul la acest efort. Așadar, propun să vedem jumătatea plină a paharului. Sigur că lucrurile ar putea fi și mai bune, dar cred că deocamdată suntem uh, bucuroși de aceste noi posibilități pe care le aduce cu sine tratatul. În primul rând, tratatul de la Lisabona dă o putere suplimentară Parlamentului și acum intră 40 de noi domenii politice în uh, procedura care până acum se numea de codecizie. Aici e vorba în sfârșit de agricultură, energie, imigrație, justiție, interne, sănătate și fondurile structurale. Avem 86 de texte de lege care intră în acest domeniu și se mai adaugă câteva domenii care până acum nu erau trecute explicit în domeniul uh, Uniunii Europene, în, în exemplu în domeniul energiei, sănătății, a, uh, imigrației și sportul, cât privește a, uh, comisia noastră. Știți că tot ceea ce se discută în Comisia de Cultură se află sub sabia lui Damocle, sub uh, subsidiaritate, inclusiv sportul. În al doilea rând, Parlamentul a cerut întotdeauna un control democratic mai bun. Iată, pe viitor, noi vom alege președintele Comisiei și pe înaltul reprezentant pentru politica externă. Deci un ministru de externe ar trebui să-i spunem. Asta însă nu întărește numai poziția Parlamentului, ci legitimarea democratică pe care o avem. Ar trebui să mai invităm la astfel de conferințe și uh, jurnaliștii pentru ca ei să afle ce anume se întâmplă în uh, Parlament și cât de democratici suntem. Am văzut de curând cum se întâmplă lucrurile în Bundestagul german. Aici lucrurile stau cu totul altfel. Sunt într-un parlament unde nu am un guvern, nu am o culoare politică și fac o politică responsabilă pentru Europa. De aceea mă bucur că sunt aici și nu în Bundestagul german. S-a vorbit mai devreme de responsabilitatea mai mare pe care o are acum Parlamentul. Aceasta și în domeniul acordurilor internaționale mi închipui că multe guverne nu sunt neapărat bucuroase de acest lucru. Pentru acordurile internaționale ale UE, Parlamentul trebuie să-și dea uh, acordul astăzi. Se înlătură, deci, uh, sistemul de comitologie de până acum, iar uh, în momentul de față se poartă negocieri dure între Parlament, Comisie și Consiliu. Și aici Parlamentul își intră în acest nou rol. În al treilea rând, la stabilirea bugetului, Parlamentul va avea un rol și mai important. Se împarte acum uh, bugetul, scuze, nu, se elimină împărțirea în uh, cheltuieli obligatorii și cheltuieli benevole. Parlamentul va decide cu privire la bugetul european și la conținutul acestuia, deci și Consiliul va avea influența asupra anumitor uh, domenii de cheltuieli. Privește previziunea financiară, Parlamentul rămâne limitat în posibilitățile sale. Există doar un acord pe care și-l poate da, dar nu o, o, o luare comună a decizii. La negocierile anterioare, Comisia de Buget a Parlamentului a influențat bugetul puternic și a sporit a, sumele pentru educație și cultură. A forțat Consiliul să respecte ceea ce spune, pentru că întotdeauna spun că educația e importantă și apoi spun că nu au bani. Nu ne-au dat miliarde, cum am cerut, dar ne-au dat câteva milioane în plus, bani care au fost direcționați către educație și cultură, ceea ce pe mine m-a făcut foarte bucuroasă și vă spun că acum 15 ani uh, Comisia de Buget nu s-ar fi implicat atât de mult pentru educație și cultură. Și colegii din Parlament au aflat prin votanților că aceste domenii sunt foarte importante sunt uh, domenii care au nevoie de fonduri. De aceea, când va fi vorba de următoarea previziune bugetară, vă promit că vom uh, aplica toate mijloacele și toate pârghile pentru a evita ca aceste fonduri să fie diminuate. Avem posibilități de influențare care însă nu sunt un scop în sine, nu vrem să ne arătăm mușchii și să fim un fel de gică contra peste tot. Însă câteodată chiar trebuie să spunem nu. Vă aduc aminte că cât privește acordul SWIFT, de exemplu, noi am spus nu și asta dintr-un motiv foarte bun. Iată, acum avem posibilitatea să negociem un nou astfel de acord cu americanii. Trebuie să garantăm protecția datelor, pentru că în Europa această protecție este foarte importantă. Revenind acum la subiectul UE 2020, strategia 2020, prezentată de domnul Barroso împreună cu Comisia Europeană în martie, ar fi o linie directoare pentru următorii 10 ani. Vă aduc aminte că a mai existat o altfel de astfel de linie directoare însă până în 2010 nu am ajuns acolo unde ne-am propus. Obiectivele trebuie stabilite de așa natură încât să poată fi atinse. Sigur că utopiile sunt frumoase, însă ar trebui să rămânem în domeniul viziunilor, ceea ce e un pic mai jos și atunci acestea au într-adevăr o șansă să fie realizate. Problema e că Comisia formulează obiective, știe unde sunt problemele și ce trebuie modificat, însă, după cum spunea și domnul Barroso, Guvernele naționale încearcă totdeauna să nu respecte aceste promisiuni pentru că trebuie să investească, trebuie să renunțe la un pic de putere sau așa li se pare lor și cred că și aici Parlamentul va încerca să aibă o poziție corectă. Discutăm acum această strategie, dar calendarul este unul foarte strâns. Vă spun sincer că colegii din Parlament sunt foarte nemulțumiți și apar o grămadă de probleme aici. Avem o strategie care vrea să gândească până în 2020 și acum ne grăbim repede, repede să o adoptăm. Am vrea să ne aducem aportul și la crearea acestor uh, dispoziții, pentru că suntem apoi responsabili și de uh, atingerea obiectivelor. Ne-am fi dorit, deci, o perioadă de consultare mai lungă. Comisia a alocat un rol uh, central mobilității, cercetării, educației și formării. Sunt domenii în care parțial vom fi responsabili și vom putea lua măsuri. Alte domenii intră sub subsidiaritate, după cum am mai spus. Aici însă Comisia și Parlamentul trebuie să lucreze împreună pentru că, după părerea noastră, dacă lucrăm împreună, avem șanse mai mari să convingem și guvernele. În acest uh, domenii există câteva proiecte cheie, flagship uh, projects. Un astfel de proiect este Tineret în mișcare. Nu văd foarte mulți tineri în sală, eu însă mă consider încă tânără și sper că acest proiect tineret în mișcare va căpăta viață. Având o societate care îmbătrânește, nu putem avea o domeniu cheie tineret în mișcare și apoi, după cum spun observațiile, acolo să intre și învățarea pe întreg parcursul vieții. Învățarea pe întreg parcursul vieții e un element cheie foarte important al activității noastre. Există Erasmus, există Leonardo, Jean Monnet, și altele. Și apoi mai există multe domenii care nu sunt neapărat legate de tineretul în mișcare. Și de aceea îl rog pe domnul președinte, pentru că a fost ideea sa și a repetat acest uh, lucru. Nu vreau să vă iau această idee, dar nu complicați viața comisarului pentru educație. Uh, să nu credeți că acest proiect Tineret în Mișcare trebuie transpus unul la unul. Uh, uh, Youth on the Move poate înlocui programul de tineret, poate stabili legături cu programul învățare pentru parcursul vieții și bine să aibă astfel de legături, dar vă rog, lăsați învățatul pe întreg parcursul vieții ca un domeniu cheie de sine stătător, tineret în mișcare un alt element de, de sine stătător și apoi stabilim legături între acestea. Mă bucur că sunteți aici, domnule președinte, pentru că am spus acest lucru doamnei comisar și altora, dar uh, dumneavoastră sunteți șeful lor și sper să înțelegeți acest apel pe care nu-l fac doar în numele meu, Doris Pac, ci în numele colegilor mei care sunt de părere că avem nevoie un domeniu cheie, un domeniu prioritar, învățare pe întreg parcursul vieții. Apoi avem nevoie și de celelalte elemente și mă bucur că mă susțineți. Domnilor și domnilor, în principiu, după cum am mai spus, învățarea pe întreg parcursul vieții e un element uh, central al politicii noastre și aș vrea să vă aduc aminte că în ultimii ani aș vrea să mă refer și la doamna Cantam, uh, premergătoarea domnului Kaczynski, care a venit cu multe inițiative care au dat de gândit statelor membre și care au arătat unde ne putem compara, pentru că acest lucru e important. Nu vrem să luăm nimic de la nimeni, dar vrem să vă aducem aminte că s-ar putea face mult mai multe. Asta am tot cerut comisiei și asta cred că e foarte bine. Și în acest context aș dori să mai spun un lucru. doresc foarte mult ca noul program de învățare pentru parcursul vieții să aibă un domeniu, în uh, partea de Comenius, care se referă la învățători, profesori, Comenius. Avem nevoie de profesori mai buni pentru a avea rezultate mai bune în școală. Există învățători astăzi care nu cunosc nimic despre Uniunea Europeană, nu se interesează de acest domeniu. Pe cum pot ei să-i convinge pe elevii lor atunci că au un viitor în Uniunea Europeană? Acest lucru nu e posibil și de aceea aș vrea ca în partea Comenius să vorbim și de profesori pentru a avansa și aici. În orice caz, domnilor și domnilor, declarațiile politice trebuie susținute cu uh, resurse financiare, altfel Orice am face aici, uh, nu putem atinge rezultate și de aceea la următoarea previziune bugetară vom lupta pentru ca viitoarea generație acestor programe multianuale în domeniile uh, învățare, educație, cultură, cetățenie să obțină fonduri suplimentare. Și atunci vom vedea cât de serioși suntem în aceste eforturi. S-a vorbit din nou de criză astăzi. Și această criză nu poate fi uh, rezolvată decât dacă ne ocupăm de aceste domenii problemă. Oriunde ne-am aflat în Europa, trebuie să spunem acest lucru politicienilor. Avem nevoie de argumente, uh, le cunoașteți cu toții, vă mai spun eu câteva acum. acest program de care vorbesc, aceste programe Erasmus, Comenius, Leonardo, sunt una din cele mai de succes proiecte ale Uniunii Europene. Sunt toate programe foarte populare cu un uh, rezultat foarte bun. Și nu avem problema scurgerii de fonduri aici, problemă pe care o avem în alte domenii. Și nici problema, uh, nu există acea problemă a neabsorpției fondurilor. Aici, din contră, ni se cer mai multe fonduri pentru că cele existente sunt câteodată uh, insuficiente. Oamenii învață limbi străine, cunosc alți oameni și capătă multe competențe. În al doilea rând, e, o nevoie, e clară nevoia de a investi în educație. Avem o societate cu această creștere a concurenței și nu este normal ca 15% din tineri să întrerupă școala și un sfert din tinerii de 15 ani nu prea știu să citească, iar cei cu, provenind din familii uh, de migrație să nu se uh, socializeze în corespunzător. Am spus, deci, ce pot face programele noastre. De exemplu, programul Erasmus a dus la un schimb de uh, informație și educație. Proiectul Bologna nu a funcționat prea bine, nu voi insista acum, nu e vina comisiei, e mai degrabă o problemă a țărilor și a universităților care nu au pus uh, lucrurile pe șine cum trebuie. Eu îmi închipuiam că acest proces, care e foarte important, ar fi putut fi discutat în parlamente. Și Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar fi trebuit să discute aceste elemente și atunci acest proces nu ar fi avut un start atât de greșit. Sper că la Budapesta s-a învățat că trebuie schimbat ceva. Deci din toate aceste motive pe care le-am numit acum, se arată că avem motive să cerem fonduri suplimentare și cred că aceste cheltuieli suplimentare sunt singura alternativă. Ați mai auzit acest uh, lucru și sper să nu supăr pe nimeni. <laughs> Nu știu dacă aruncarea 880 de milioane în produse agricole Suma pentru agricultură este mult, mult mai mare decât cea pentru educație și cultură și cred că bugetul european ar trebui să se concentreze mai mult pe a investi în oameni. Succesul poate fi atins numai dacă există și eforturi la nivel național. Noi nu putem înlocui politica națională de educație, dar o putem susține și promova. Pentru formare, educație, tineret și cultură există deja cadrul de cooperare al Consiliului cu obiective care merg în direcția potrivită și doresc ca la întâlnirea ministrilor de educație să se arate și ce s-a făcut deja și poate unii pot învăța de la alții, din greșeli sau din succese. Sunt probleme dificile din punct de vedere al bugetului, investițiile sunt greu de întreprins, dar totuși sunt uh, convinsă că investițiile în oameni, în tineri, dar și în cei mai în vârstă, în educația lor, în formarea lor continuă și în puterea lor inovatoare și creatoare, Toate acestea sunt necesare pentru a garanta viitorul european. Mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-ați depus în această direcție. Mulțumesc! Mrs. Uh, Doamnă președinte, vă mulțumim pentru această prezentare foarte clară și plină de substanță a punctului de vedere al Parlamentului în legătură, printre altele, cu rolul uh, educației în cadrul strategiei 2020. Vreau, de asemenea, să, să exprim uh, recunoștința dumneavoastră și Parlamentul European pentru că găzduiește această conferință uh, Global Jean Monnet. Parlamentul European întotdeauna a fost uh, strâns uh, asociat uh, programului Jean Monnet și conferințelor Jean Monnet și prezența profesorului Jose Maria Gil Robles aici este o expresie clară a acestei conlucrări. Profesorul Jose Maria Gil Robles prezidează Asociația Foștilor Membri de Parlament și în momentul de față este președintele Consiliului European uh, pentru acțiunea Jamone. Mulțumesc uh, așadar Parlamentului European pentru posibilitatea de a organiza această conferință aici, în clădirea Parlamentului. Vă sugerez acum să trecem la uh, următoarele puncte de pe ordinea de zi. Acum va fi înmânat uh, premiul Jean Monnet și pentru a deschide această parte a programului, o să dau cuvântul șefei mele, doamna Andrula Vasiliu, membru al Comisiei Europene, care răspunde pentru educație și cultură. Doamna comisar, aveți cultură, uh, cu, cuvântul. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să mulțumesc uh, și președintelui nostru și doamnei PAC pentru că și-au făcut uh, timp pentru a fi uh, cu noi astăzi. Vă mulțumesc! A fost într-adevăr uh, o onoare și un privilegiu pentru toți să auzim punctul dumneavoastră în ceea ce privește evoluția Uniunii Europene și a restului lumii. Această conferință este prima mea întâlnire cu rețeaua globală a profesorilor Jean Monnet în calitate de comisar care răspunde de probleme de cultură și uh, educație. Este un privilegiu pentru mine să susțin acțiunea europeană în aceste domenii care afectează viața tuturor cetățenilor europeni și este un privilegiu să, fiu, să răspund de programul uh, Jean Monnet. Așa cum au arătat-o evenimentele recente, fără umbră de îndoială, uh, Viitorul Europei depinde de o integrare și mai mare pe baza responsabilității și solidarității. Pentru a avea succes e nevoie de acțiuni care să fie rezultatul unor analize uh, aprofundate uh, și contribuții intelectuale. Uitându-mă la această adunare de profesor Jean Monnet, nu pot să îmi imaginez un alt grup mai competent uh, de intelectual de frunte, independenți cu spirit critic și, prin urmare, credibil. Relevanța programului Jean Monnet niciodată nu a fost mai evidentă, dar dați-mi voie să trec la ceea ce așteptăm cu toții cu nerăbdare, și anume câștigătorul premiului Jean Monnet 2010. După cum știți, programul de învățare pe tot parcursul uh, vieții acordă premii pentru excelență în aplicarea unor proiecte. Am hotărât să continuăm această practică și să acordăm câte un premiu Jean Monnet în fiecare an la conferința anuală Jean Monnet. Ca și în anii precedenți, selecția a avut loc sub întrumarea profesorului Jose Maria Gil Robles, în calitate de președinte al Consiliului Universitar European pentru programul Jean Monnet și a profesorului Henri Banus, ca președinte al uh, EXA. Aș dori să vă invit, domnilor, să luați cuvântul și să ne împărtășiți pe scurt uh, gândurile dumneavoastră în legătură cu programul Jean Monnet și pre premiul. Însă dați-mi voie să vă reamintesc că trebuie să menținem suspansul până la sfârșit. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc pentru susținerea pe care ați acordat-o acțiunii Jean Monnet și acestui uh, premiu. În numele comunității Jean Monnet. Vreau să vă spun cât de încântați am fost atunci când președintele Barroso a anunțat numirea dumneavoastră în calitate de comisar cu probleme de educație, cultură, multilingvism și tineret. Cu un comisar atât de distins, uh, cu o personalitate care răspunde de educație, cred că putem să ne așteptăm la perspective luminoase. De asemenea, ă, contăm și pe mai mulți bani, ceea ce Doris Pac va cerut dintotdeauna. În 1990 din 1990 o tot aud pe Doris Pac uh, că cere mai mulți bani și a realizat uh, destul de mult, dar mă bucur că în continuare susține această cauză. Domnule președinte, dați-mi voie să spun un cuvânt anume, un uh, cuvânt de mulțumire pentru uh, intervenția dumneavoastră inspirată. Aș putea să spune că am fost deosebit de încântat să văd angajamentul dumneavoastră pentru menținerea uh, Comisiei în momentele delicate în care ne aflăm, pe care le trăim și în care este imperios necesar să nu ne menținem la scheme interguvernamentale, pur și simplu, pentru guvernanța economică, în care Comisia își păstrează rolul. Ceea ce înseamnă că ați subliniat uh, pe bună dreptate uh, că avem control parlamentar asupra întregului proces. Cred că este esențial. Am luat notă cu atenție de acest lucru și lunea viitoare, când uh, mă voi adresa Cosacului în Madrid uh, în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale atunci când Uh, voi discuta despre chestiunile care res din tratatul de la Lisabona. Una dintre acestea este cum să avem o cooperare efectivă, armonioasă cu Comisia în ceea ce privește uh, guvernanța economică europeană. În fiecare an v-ați demonstrat angajamentul față de rețeaua Jean Monnet Deși aveți un program foarte încărcat, uh, ați reușit să fiți alături de noi la fiecare conferință anuală. Și vă asigur că profesorii Jamone vă stau la dispoziție. Pentru mine e o plăcere deosebită să îi doresc un călduros bun venit doamnei Doris Pack. Am fost colegi și prieteni la Parlamentul European timp de mai mulți ani și nu cred că e cineva aici care să aibă, să dea dovadă de același dinamism și angajament față de cauza europeană, precum dumneavoastră, angajament de care ați dat dovadă de, de care ați dat dovadă mai mulți ani și de care ați dat dovadă și azi dimineață în discursul dumneavoastră. Comunitatea culturală și uh, de învățământ din Europa se bucură de faptul că dumneavoastră sunteți președinte al Comisiei Parlamentare. Și ne bucurăm că această conferință este organizată de Parlament ca exemplu al bunei cooperări între Comisie, Parlament și comunitatea academică. Domnule președinte Barroso, doamna comisară Vasiliu, doamnă Pac, este un moment deosebit în istoria europeană și cred că este momentul să înțelegem mai bine integrarea europeană. Iar mesajul meu este următorul. Comunitatea Jean Monnet este gata să își aducă contribuția. Suntem descentralizați, avem um, reprezentanți Jean Monnet în întreaga Europa, dar și în afara granițelor Europei și acționăm ca educatori independenți, critici și analitici, așa încât rețeaua Jean Monnet este una dintre puținele instrumente critice pe care le avem pentru a aduce cât mai multe cunoștințe legate de integrarea comunitară. Însă aș vrea să insist pe două caracteristici, independenți și critici, pentru că rolul esențial al profesorilor Jean Monnet este acela de a explica politica și instituțiile europene. Și aceasta este o sarcină destul de grea, dar instituțiile europene beneficiază de instrumentele și programele noastre pentru a ne informa despre instituții și pentru a ne permite să explicăm, să le explicăm. Aceasta este sarcina profesorilor Jean Monnet. Rolul nostru este de a explica un proces istoric și, pro- și pașii urmați. Trebuie să analizăm motivele și obiectivele din spatele fiecărui pas cu o analiză critică și științifică. Abordarea va diferi în funcție de situația geografică a președintelui sau modulului fie că e vorba de Europa, de Asia, de America de Nord sau Sud, sau chiar Australia sau Japonia. Din perspectiva profesorilor, progresul a, din fiecare zonă are caracteristici specifice, dar trebuie să prezentăm studenților aspectele cheie ale fiecărei realități. În mod evident, universitatea este cea care trebuie să garanteze această abordare și este mediul propice pentru a îndeplini rolul educativ. Rețeaua Jean Monnet trebuie, a trebuit să-și găsească rolul în uh, locul în programele educative ale Comisiei. Și în final, având 100 de centre de excelență, președinți și module, Ehm, rețeaua Jamone este prezentă în 62 de țări din cele 5 continente și acoperă toate domeniile ce țin de competența Uniunii Europene. Și aș vrea să propun comunitatea Jean Monnet ca o sursă principală de consiliere strategică în ceea ce privește Uniunea Europeană. Suntem dornici să vă punem la dispoziție exper- experiența noastră în cadrul strategiei Europa 2020 și dincolo de aceasta și să răspundem la orice solicitări din partea dumneavoastră. Grație cunoștințelor profesorilor Jean Monnet, cred că putem juca un rol foarte constructiv, furnizând analize independente pe teme de actualitate la momentul potrivit. Suntem dornici să vă punem la dispoziție aceste cunoștințe în cadrul strategiei Europa 2020, dar și dincolo de acest moment. Sunt convins că instituțiile pe care le explicăm, noul cadru legal și bugetar, sunt conștiente de aceste bogății pe care le deține rețeaua Monnet și sunt convins că putem conta pe sprijinul dumneavoastră, așa cum au demonstrat și discursurile de astăzi. Discursurile de astăzi. Mulțumesc! Thank you, Professor Gil Robles. Mulțumesc, domnule profesor Gil Robles. Mulțumesc pentru angajamentul continuu față de programul jamone. și cred că aveți un uh, trecut unic, ați fost președinte al Parlamentului European, și uh, ați îndeplinit multe alte roluri diferite, așa că nu îmi pot imagina un mai bun ambasador pentru programul nostru. Vă mulțumesc și pentru oferta dumneavoastră de a ne pune la dispoziție contribuția dumneavoastră pentru strategia 2020. Sigur că vom răspunde pozitiv la această ofertă. Și acum aș vrea să-l invit pe domnul uh, profesor Banus, președinte al programului Jean Monnet și decan al um, Facultății de Științe Umaniste la Universitatea Catalunia. Domnul profesor Banus se află aici în calitate de președinte al EXA, care reunește asociațiile de studii uh, comunitare care se regăsesc în 68 de state. Și aș vrea să mulțumesc EXA pentru activitatea uh, excelentă. Vă rog, mulțumesc, uh, doamnă Vasiliu, în numele Asociației de Studii uh, privind uh, comunitatea europeană, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Împreună cu domnul uh, Truscinski veți fi interlocutorii noștri în următorii ani. Aș vrea să mulțumesc uh, călduros domnului președinte Barroso pentru că a menținut acest dialog cu noi de-a lungul anilor și aș vrea să-i mulțumesc și domnului Doris Pack pentru activitatea și angajamentul dumneei în chestiunile ce țin de educație în cadrul Uniunii Europene. Suntem onorați să avem astfel de prieteni influenți în Parlament. Cine suntem noi? Suntem reprezentanți ai mediului universitar care se ocupă de chestiuni uh, europene. O rețea de profesori privind integrarea europeană, suntem prezenți în 68 de state din întreaga lume. Membrii noștri sunt profesori universitari care realizează activitate de cercetare și predare și încearcă să crească vizibilitatea Uniunii Europene într-un mod independent și dinamic. În acest context, sunt în totalitate de acord cu observația că care tocmai a fost făcută de domnul președinte Hill Robles, în ceea ce privește viitorul și relevanța studiilor uh, europene. Însă permiteți-mi să fac și o observație suplimentară referitoare la viitor. Mi-amintesc că înainte de crearea programului privind educarea pe tot parcursul vieții, se sugera ca programul Jean Monnet să fie încorporat în programul de privind cetățenia, de care se ocupă Direcția Generală pentru Comunicare. Din fericire, Comisia, în timpul președin... domnului președinte Barroso, a făcut alegerea potrivită și a propus ca programul Jean Monnet să fie integrat în baza juridică solidă privind educația. Profesorii Jean Monnet și ceilalți membri EXA sunt uh, cadre universitare și cercetători, uh, educatori uh, și profesori independenți. Nu vrem să vindem frumos Europa și spun asta cu tot respectul datorat politicii de comunicare Contribuția noastră este valoroasă tocmai pentru că suntem profesori și ne bucurăm de libertatea academică pentru a pune întrebări, pentru a găsi argumente sau măcar pentru a căuta argumente și câteodată pentru a nu fi de acord cu cele spuse. Ocupația noastră și pasiunea noastră este de a analiza în mod critic procesul de integrare europeană iar cuvântul critic aici este folosit în, termenul pozit- în sensul pozitiv. Suntem mediatori într-un domeniu specific, și anume universitatea. Suntem mediatori către tânăra generație care își va asuma responsabilitatea pentru proiectul european și mai departe și care vor fi profesorii de mâine. Sarcina noastră nu este de a informa, ci de a forma și de a crea încredere prin intermediul argumentelor științifice. De aceea, vă spun cu respect că nu putem face parte dintr-un program de comunicare și că locul nostru se află alături de celelalte programe ce țin de învățare și mediul universitar. În jur de 8.000 de experți sunt dornici să dialogueze, să reflecteze să analizeze. Probabil reprezentăm unul dintre grupul de oameni de știință cel mai mare din lume. Și suntem convinși că integrarea europeană a fost și trebuie să fie una dintre modificările de paradigmă cele mai importante din ultimul secol. Și permiteți-mi să ajung acum la premiul Jamonet. Începând cu conferința de lansare din 2007 de la Berlin, programul Jean Monnet a acordat în mod anual un premiu de excelență în ceea ce privește studiile privind integrarea europeană. Comisia Europeană i-a cerut profesorului Hill Robles, în calitate de președinte al Consiliului Universităților Europene pentru programul Jean Monnet, și mie, în calitate de președinte Alexa World, să propunem trei membri um, remarcabili ai rețelei noastre, profesori recunoscuți pentru excelența profesională și pentru contribuția mai largă la crearea și consolidarea de structuri educaționale și rețele cu efecte multiple asupra studiilor privind integrarea europeană. La întâlnirea finală, de pe 30 aprilie, după mai multe schimburi de idei și consultări, au fost menționate trei nume într-o ordine justificată Comisiei Europene. Însă, desigur, alegerea finală a fost a doamnei comisar Vasiliu. Așa că nu eu sunt cel care trebuie să uh, spună numele celui uh, căruia îi va reveni premiul. Așa că, deocamdată, vă mulțumesc pentru atenție. Well, ladies and gentlemen. Ei bine, domnilor și domnilor, după cum știți, comunitatea Jean Monnet în, totalitate este un exemplu de excelență academică și de angajament pentru studiile privind integrarea comunitară. Dar criteriile pentru decernarea premiilor, premiului în 2010 depășesc criteriile academice. Am decis să acordăm acest premiu pe baza rolului de pionierat jucat de uh, președintele Jean Monnet în crearea studiilor europene într-o perioadă dificilă de tranziție într-unul dintre statele membre noi. Pe baza acestor criterii, îmi face o deosebită onoare să anunț că premiul Jean Monnet 2010 îi se decernează profesorului Tibor Balancai, Balancai directorul directorului Tibor Balancai Professor Palankai is a... Domnul profesor este director al Centrului privind studiile europene și educație la Universitatea Corvinus de la Budapesta. Înființarea acestui centru în, Ung- în Ungaria, ca un domeniu recunoscut de cercetare academică și predare academică în Ungaria, datorează multe profesorului Palanca. În 1993, când acțiunea Jean Monnet a fost lansată pentru prima oară, pentru cereri din partea universităților maghiare, a primit imediat titlul de uh, președinte Jean Monnet și apoi președinte ad persona. Și asta nu e o surpriză. Ca, în calitate de pionier în acest domeniu, profesorul Palancai a predat uh, cursuri legate de comunitățile europene înainte de sfârșitul uh, războiului rece. În calitate de un președinte dinamic al Asociației de Studii privind Comunitatea Europeană, profesorul Palancai și programul Jean Monnet au jucat un rol important în dezvoltarea învățământului privind integrarea europeană în toate universitățile maghiare, toate nivelurile de educație, de la cursuri de bază la studii specializate în cursuri uh, postuniversitare și doctorale. În, la începutul anilor 1990 erau doar o mână de experți maghiari privind integrarea europeană. Astăzi există mai mult de 250 de profesori implicați în uh, predarea cursurilor legate de integrare europeană în Ungaria. Putem spune că profesorii Jean Monnet din Ungaria au jucat un rol critic în procesul de aderare, așa cum au făcut-o și profesorii Jean Monnet din alte state membre recente. De aceea vreau să dedic acest premiu tuturor celor acelor membri dinamici ai rețelei noastre din noile state membre și din statele ca, um, candidat. Domnule profesor Palancai, activitatea dumneavoastră este un exemplu remarcabil pentru întreaga comunitate jamone. În același timp, ați creat uh, o punte între dimensiunile programului jamone. Pe lângă rolul de președinte Jean Monnet la Universitatea Corvinus, predați de 10 ani la Colegiul Europa, în o altă nestemată a coroanei Jean Monnet. Mai mult, în calitate de membru permanent al Consiliului Universității Europene pentru programul Jean Monnet, reprezentați în continuare o sursă de angajament constructiv și consiliere pozitivă privind uh, dezvoltarea acestui program. De aceea îmi face o deosebită plăcere să vă invit aici la prezidiu pentru a primi steaua care simbolizează premiul anual Jean Monnet, și este un simbol al recunoașterii uh, din partea acestei comunități academice prestigioase. Sunt foarte emoționat și mi-este foarte greu să spun câteva cuvinte cu această ocazie, însă trebuie să menționez că decizia ca proiectul Jean Monnet și EXA să includă noile state membre încă de la început a avut o importanță istorică pentru că ne-a ajutat să lansăm uh, predarea de cursuri privind integrarea europeană, să ne putem pregăti pentru provocările legate de statutul de membru. Așa că, a fost, așa că nu putem supraestima importanța programului Jean Monnet. Cred că îmi veți permite să mulțumesc pentru acest premiu în numele tuturor statelor membre. That's not only French, it's Bulgarian also. Uh, mersi nu doar în limba bulgară, ci și, nu doar în franceză, ci și în bulgară. Can conclude now this. Conclude now this. once again köszönöm szépen professzor Polankai and uh, ladies and gentlemen Mulțumesc încă o dată, domnilor și domnilor. Încheiem acum sesiunea de deschidere a conferinței de astăzi și, fără orice comentarii suplimentare, îi voi invita pe vorbitorii din cadrul sesiunii privind uh, echilibrul instituțional și cooperarea interinstituțională să vină la presidiu Profesorul Fausto de Quadros de la Universitatea Lisabona va prezida această sesiune și el va avea onoarea de a-i prezenta pe ceilalți uh, vorbitori pentru această sesiune. Nu facem o pauză de cafea acum, ci um, începem imediat prima sesiune.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 Mesdames, et Messieurs, nous, si vous me permettez, nous pouvons. Doamnelor și domnilor, dacă permiteți, am dori să continuăm mesdames et messieurs nous allons ouvrir la première séance de cette conférence. Începem uh, prima secțiune uh, a acestei conferințe. Dați-mi voie să fac câteva observații cu caracter preliminar. Domnilor profesori, vă rugăm să vă ocupați locurile pentru că vrem să începem lucrările secțiunii. Așa cum am spus, deschidem prima secțiune a acestei conferințe și vă rog să îmi permiteți să fac câteva observații preliminare. În primul rând vreau să-i salut pe toți cei prezenți, inclusiv pe doamna comisar Vasiliu, pe domnule comisar, membrii ai Parlamentului European, reprezentanții cercului diplomatic prezenți și să-i salut pe toți distinșii mei colegi care au venit de pretutindeni din lume. Apoi vreau să salut uh, și să felicit pentru organizarea acestei conferințe pe o temă atât de importantă în, moment, în acest moment. De fapt, tratatul de la Lisabona anunță clădirea pe noi baze a Uniunii Europene și dă un nou impuls integrării europene într-o era a globalizării. într-o perioadă în care avem probleme de ordin financiar, așa cum ne-a explicat uh, președintele Barroso. Vreau în primul rând să-l felicit pe președintele Comisiei pentru angajamentul său personal pentru organizarea acestei conferințe și mi se pare potrivit să spun că organizarea acestei conferințe este o recunoaștere a serviciului uh, substanțial pe care programul Jean Monnet îl dă programului european. Este important ca programul Jean Monnet să fie în continuare uh, autonom. Vă mulțumesc, uh, doamnă Bernard Bernardo de Chiroș, că m-ați invitat la această masă rotundă. Vreau să îi mulțumesc pe această cale pentru ceea ce a făcut uh, în funcția pe care o deține. Pentru mine este un privilegiu să prezidez această secțiune cu participarea atâtor personalități care de bună vreme susțin cauza integrării europene. Un ultim cuvânt pe marginea temei acestei mese rotunde. În revizuirea tratatului, chestiunea instituțională sau, dacă preferăm, reforma instituțională echilibrul instituțional, bilanțul interinstituțional, toate acestea au constituit teme greu de negociat. Însă nu este o exagerare să spunem că la pregătirea tratatului constituțional și a tratatului reformator, cunoscut sub denumirea de tratatul de la Lisabona, această problemă a devenit și mai spinoasă dată fiind valurile de extindere din 2004 și 2007 care au schimbat profund uh, echilibrul uh, între uh, statele mari, medii și mici. De aceea, tema de dezbatere a acestei ședințe este atât de importantă și vom vedea acest lucru. Dificultatea este cauzată de compoziția Comisiei, uh, modificarea sistemului de ponderare a voturilor, majoritatea calificată și, în consecință, minoritatea de blocaj și statutul juridic uh, al înaltului reprezentant pentru afaceri externe. Însă, așa cum vă imaginați, nu pot să spun prea mult în cuvintele mele de introducere și nici nu pot uh, să uh, întârzi prezentările următoare. Îi cunoașteți deja pe cei care vor lua cuvântul. Din punct de vedere politic uh, sau ca un mesaj politic, o să-l ascultăm pe domnul Maros Șefcovici, vicepreședinte al Comisiei Europene care răspunde de relațiile interinstituționale și de administrație și domnul Richard Corbett, consultant în cabinetul președintelui Consiliului European, fost membru al Parlamentului European și fost vicepreședinte al Comisiei privind afaceri constituționale. Apoi, dintr-o perspectivă academică, o să-l ascultăm pe domnul Iorg Monar, director al uh, Departamentului de Studii Europene, Politice și Administrative la Colegiul uh, Europei și pe doamna Lucia Serenia Rossi, președinte Jean Monnet și director al Centrului Interdepartamental al Dreptului Comunitar European de la Universitatea din Bologna. Și din partea presei, domnul Fernando, Ferdinando Richard, Ricardi de la Agence Europe. O să-i dau cuvântul uh, domnului Sefcovici. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule profesor. Uh, pentru că mi-ați uh, pronunțat foarte bine numele, ceea ce este o sarcină grea. Ați făcut o treabă foarte bună. Vreau să-i mulțumesc colegii mele Andrula pentru că a organizat această conferință și vreau să apreciez faptul că atâți membrii ai Parlamentului European, colegi ambasadori și uh, mulți profesori au acceptat uh, invitația astfel încât să discutăm modul în care Uniunea Europeană funcționează și va funcționa în viitor în noul cadrul oferit de Tratatul de la Lisabona. Știu că ați auzit-o înainte dar vreau să spun că apreciez și eu la rândul meu ceea ce fac profesorii Jean Monnet pe plan mondial pentru a răspândi ideea Uniunii Europene și să încerce să explice ceea ce unor este greu, cum funcționează Uniunea Europeană, de ce există și care sunt avantajele pentru Europa, pentru cetățenii Europei și pentru restul lumii. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre o temă de actualitate și interesantă, echilibrul interinstituțional, cooperarea interinstituțională uh, în uh, perioada post Lisabona. Atunci când am primit acest portofoliu um, de responsabilitate pentru relații interinstituționale, mi-am dat seama că va fi o muncă foarte interesantă pentru că pot să observ cum instituțiile din Uniunea Europeană interacționează și cum cooperează. Și uh, în acest moment deosebit pot să văd cum noua hartă a influențelor uh, politice post-Lisabona este trasată. Așa încât să începem cu instituția care este gazda noastră astăzi, Parlamentul European. Este foarte clar că prerogativele Parlamentului European au fost sporite. Codecizia a devenit procedura legislativă ordinară și mai bine de 90% din legislație va fi adoptată în comun de către Consiliu și Parlamentul European. Și aceasta uh, aduce o dinamică cu totul nouă în modul în care legislația deciziile de la Bruxelles sunt adoptate și acest lucru este valabil și pentru zone unde este clar că e nevoie de schimbări, să le spunem, culturale din partea instituțiilor. Aici uh, mă refer la noile domenii în care codecizia se va aplica, așa cum ar fi agricultura sau uh, justiția și afacerile interne. În plus, Parlamentul European a câștigat dreptul de a fi pe deplin și imediat informat în legătură cu acordurile internaționale și, desigur, știm foarte bine că majoritatea covârșitoare a acordurilor trebuie să fie aprobate de Parlament. Deci rolul Parlamentului în acest domeniu a sporit considerabil. Parlamentul European a demonstrat foarte clar și chiar simbolic, aș spune, mă refer la decizia privind SWIFT, acordul SWIFT, că este gata să-și folosească pe deplin noile prerogative și să joace rolul de colegiuitor cât se poate de serios, pentru că date fiind noile sale puteri, Parlamentul European este pe picior de egalitate cu Consiliul atunci când e vorba de chestiuni legislative și bugetare. Fiind negociatorul Comisiei pentru cadrul, acordul cadru interinstituțional între Parlamentul European și Comisie, Singurul meu scop este ca Parlamentul European să-și preia aceste noi prerogative într-o modalitate prevăzută de tratatul de la Lisabona și că, într-un fel, ar uh, consolida uh, echilibrul interinstituțional și metoda comunitară. Acum să trecem la un alt braț al legiuitorului, și anume Consiliul am privilegiul și onoarea să văd cum lucrează Consiliul pentru că reprezint Comisia la uh, Consiliul Afaceri uh, Generale. Consiliul este uh, responsabil de uh, chestiuni orizontale și de summiturile uh, europene și ați văzut că am organizat câteva în ultima vreme se poate observa și aici o nouă dinamică. Ce vreau să spun? E vorba de vot cu uh, majoritate calificată care a devenit procedura comună, procedura ordinară. Dacă compar dinamica din Consiliul cu, eu fiind uh, reprezentant uh, permanent al Republicii Slovacia în Coreper timp de 5 ani, pot să văd că dinamica s-a schimbat. Acum statele membre nu pot să se mai ascundă în spatele vetoului. Trebuie să vină cu argumente rapide, trebuie să fie mai convingător, pentru că uh, se iau hotărâre în final. Prin urmare, cred că de îndată ce Consiliul uh, va deveni conștient de această nouă dinamică, cred că va adopta deciziile în Consiliu mai rapid Cred că din, de ambele părți, atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului, este nevoie să se facă ajustări treptate ale modului în care cele două brațe ale legislației o să facă față uh, noi proceduri, cum mecanismele de cooperare funcționează pentru a găsi compromisurile astfel încât uh, Uh, hotărârile să fie adoptate uh, în comun. Acest lucru este în mod clar important pentru viitor. Și cred că avem uh, dosare foarte sensibile care vor fi discutate și vom vedea cum se vor desfășura lucrurile atunci când se ajunge la dezbatere, mai ales de pildă, să spunem, a bugetului. Și acum o să mă refer la noi actori din acest peisaj interinstituțional de la Bruxelles. O să încep cu Consiliul European și sunt foarte uh, bucuros că uh, domnul Corbett va vorbi uh, după mine și mă va corecta dacă merg într-o direcție greșită. Consiliul European a devenit uh, o instituție și a, uh, are un președinte permanent, are propriul său buget și ceea ce este cel mai important, Consiliul European are uh, o ordine de zi, o agendă foarte încărcată noul format, numai șef de state și guvern, fără miniștri și agenda care este foarte legată de viitorul Uniunii Europene, acestea au servit ca pentru a da un nou impuls revigorării lucrărilor Consiliului European și sunt convins că acesta a jucat și va juca un rol crucial pentru Uniunea Europeană. Prin urmare, este foarte important ca această activitate, așa cum a fost și înainte, cum este și acum și cum va fi cu siguranță în viitor, să respecte spiritul comunitar care este atât de important pentru Uniunea Europeană. Pentru că a trăi în Uniunea Europeană este importantă pentru toți nu numai din punct de vedere al deciziilor, ci modul cum sunt acestea adoptate și acest lucru trebuie să fie avut în vedere de noi toți. Dacă ajungem la un alt uh, factor care, după părerea mea, va fi tot mai important în uh, procesul decizional de la Bruxelles, e vorba de implicarea parlamentelor naționale în întregul proces. După cum știți, de la 1 decembrie, grație tratatului de la Lisabona, Comisia a introdus dispoziții de uh, mecanisme de uh, verificare uh, de subsidiaritate exercitate de parlamentele naționale, care au dreptul să analizeze propunerile comisiei dacă respectă regulile de subsidiaritate. Dacă propunerea comisiei este pe plan Uh, bun, dacă e vorba de o decizie luată pe, uh, la nivel comunitar sau dacă decizia ar fi mai bine luată la nivelul parlamentelor naționale. Aceasta este problema. Deci uh, vor fi mai multe dezbateri pe teme europene în capitale europene și în felul acesta uh, va exista și un feedback mai bun din partea parlamentelor uh, naționale către instituțiile europene. Cum este uh, percepută activitatea și, uh, și propunerile europene? Cred că în felul acesta ministrii uh, vor uh, participa la aceste dezbateri înainte de a merge în uh, Consiliu. și poziția lor uh, atunci când vor participa la aceste consilii va fi mult mai detaliată în viitor pe baza feedback-ului uh, parlamentelor naționale. De asemenea, vom asista uh, la un schimb de informații mai amplu. Domnul Barroso și predecesorul meu au introdus acest dialog și această idee a fost transmisă parlamentelor naționale, am primit punctul lor de vedere. Pot să vă spun că din câteva avize de la câteva avize. Anul trecut am avut 250 de astfel de avize la sfârșit, ceea ce arată că parlamentele naționale s-au implicat mai mult în procesul legislativ. Acest, uh, această tendință uh, este în creștere și salut această evoluție pozitivă. Din momentul introducerii mecanismului de verificare uh, a subsidiarității și am Uh, primit până acum uh, trei avize negative din partea Parlamentului European, toate în conformitate cu noua uh, procedură și șase avize pozitive. Sunt convins că numărul acesta va crește pentru că după contactele pe care le-am avut cu președinții parlamentelor la Stockholm, este foarte clar că parlamentele naționale se interesează tot mai mult în legătură cu ceea ce se întâmplă la Bruxelles și uh, legislația aflată în pregătire. Deci trebuie să ținem cont că parlamentele naționale uh, sunt uh, noul actor în acest proces legislativ din Bruxelles. Dacă ar fi să mă întorc la Bruxelles. Nu pot să omit Comitetul Regiunilor pentru că și acesta are noi prerogative în baza tratatului de la Lisabona și au dreptul uh, să aducă în fața Curții de Justiție uh, uh, probleme uh, de subsidiaritate. Și, dacă îmi permiteți, acum o să continui cu un nou element, un nou strat, să-i spun, al construcției europene pe care avem în Europa în Bruxelles. Am vorbit despre democrațiile reprezentative, Parlamentul European, Parlamentele Naționale. Acum, grație uh, tratatului de Lisabona, avem un nou strat uh, reprezentat de cetățeni și societatea civilă și a fost o onoare pentru mine să prezint Comisiei și mai târziu Parlamentului și Consiliului propunerile pentru inițiativa cetățenilor europeni europeni în care un uh, milion de cetățeni dintr-un uh, număr semnificativ de state europene pot să stabilească agenda Uniunii Europene. Cum va fi uh, folosit acest instrument în viitor? Oare este complicat de a fi accesat, de a fi folosit de cetățenii europeni sau nu? Pot să vă spun că, după părerea mea, pe baza interesului enorm suscitat de această inițiativă în Parlamentul European și în cadrul partidelor politice, posibilitatea de uh, a avea semnatari uh, online. Cred că acest instrument va fi folosit pe scară largă și va avea un element politic de mobilizare în uh, stabilirea agendei la Bruxelles. Desigur, societatea civilă încearcă să fie tot mai prezentă în Bruxelles și să folosească uh, tot mai mult articolul 11 din tratatul de la Lisabona ca temei juridic. Acum sunt uh, prezenți și uh, în Comitetul Economic și Social și în felul acesta se dialoghează cu societatea civilă. Un nou actor va fi serviciul de acțiune externă, însă asta este o dezbatere a unei alte secțiuni, așa încât acum vreau să vă spun doar că noi cooperăm foarte bine cu Cathy Ashton, cu Consiliul, are loc o dezbatere interesantă în momentul de față cu Parlamentul și știu că vom avea un serviciu diplomatic de profesioniști uh, pentru că trebuie să vorbim pe o singură voce, trebuie să fim coerenți și trebuie să promovăm Uniunea Europeană în străinătate. Uh, facem eforturi în acest sens și vom avea o concluzie favorabilă. V-am uh, punctat acum peisajul vieții instituționale din Bruxelles. Am uh, omis o singură uh, instituție, Comisia. Deci ce a mai rămas Comisiei în această nouă hartă a influențelor politice? Cred că este foarte clar că, în ciuda faptului că vor exista tot mai mulți uh, actori care vor avea un rol tot mai important în viitor, Comisia trebuie să rămână motorul Uniunii trebuie să rămână reprezentantul cel mai puternic al metodei comunitare și gardianul hotărât al tratatelor. Dreptul inițiativei legislative trebuie și va fi folosit pentru ca Uniunea Europeană să iasă din criză, să se reîntoarcă la prosperitate și e clar că trebuie să folosim toate mecanismele pe care le avem pentru a îmbunătăți guvernanța economică și pentru a uh, extinde avantajele pieței unice și pe alte fronturi. Majoritatea acestor provocări vor fi rezolvate dacă folosim strategia 2020 și dacă uh, revitalizăm uh, pactul de stabilitate și de creștere, pentru că avem nevoie de progrese în ambele direcții. Comisia va activa, va uh, acționa într-un mediu mult mai exigent și cu uh, jucători cu puteri sporite. Deci ea trebuie să aibă pârghile necesare, așa cum am spus, inițiativa legislativă și trebuie să aibă uh, experiența, expertiza care să permită comisiei să fie singura Uh, instituție din Europa care poate să vă dea imaginea de ansamblu a întregii Europe într-o anumită privință. Cred că nu există o altă instituție în Europa ci numai aici, uh, la Bruxelles. Comisia este foarte bună la asta, este foarte apreciată pentru asta și suntem gata să folosim mai mult ca oricând expertiza noastră tehnică. Comisia este și va rămâne reprezentantul cel mai puternic al uh, intereselor europene. Comisia trebuie să folosească instrumentul său, respectarea achiului comunitar, a dreptului comunitar. Pentru a încheia, cred că este foarte important să spunem că, în ciuda unui peisaj diversificat instituțional, ceea ce este important pentru toți este să avem un numitor comun. Vrem să avem o Uniune mai democratică, mai competitivă, care să fie respectată pe scena lumii. Și chiar dacă discuțiile noastre între instituții sunt unor mai spinoase, cred că este foarte clar că instituțiile și Uniunea Europeană activează cel mai bine atunci când activează împreună. Și acesta este ADN-ul tuturor instituțiilor și cred că acest lucru Uh, se va resimți în anii viitori. O să închei spunând că acest nou cadru, tratatul de la Lisabona, ne va permite să utilizăm noile prerogative în binele Uniunii uh, Europene și în interesul acesteia. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Mulțumesc. Sper că v-am pronunțat numele corect. Și acum dau cuvântul domnului Richard Corbett. Să vedem și din uh, partea sa perspectiva politică. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru că m-ați invitat aici. În uh, introducerea sa, domnul De Quadros vorbea de tratatul de la Lisabona ca o, refundamentare a Uniunii Europene, de fapt o Uniune nouă care înlocuiește pe cea veche. Sigur că din punct de vedere juridic așa este, însă din punct de vedere politic și vrea să văd lucrurile ca pe o evoluție, ca un nou pas într-o serie de pași care au fost efectuați în ultimii, ultimele zeci de ani într-o îmbunătăți structura uh, politică. Mă refer la tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa și acum iată Lisabona. E o evoluție pas cu pas și spun asta cel puțin la nivel uh, uh, instituțional, pentru că tratatul nu a modificat uh, radical competențele, nici responsabilitățile nu au fost lărgite semnificativ, ci s-a schimbat modul în care <clears throat> exercităm aceste competențe. Și uh, puterile relevante ale fiecarei instituții sunt elemente care au fost uh, reformate prin această uh, structură. Important, sau obiectivul lor este o mai bună eficiență și o mai mare democrație. Cerc să dau un exemplu de ce spun că e pas cu pas. Aici ne aflăm în clădirea Parlamentului. Studiind această perspectivă pe termen lung, se vede că Parlamentul, cât privește legislația, avea doar un rol consultativ. Asta ca în uh, tratatul de la Maastricht care vorbea de codecizie numai pentru o serie de articole. O procedură destul de restrânsă atunci. Lucrurile s-au schimbat în avantajul uh, Parlamentului cu tratatul de la Amsterdam și apoi cu tratatul de la Nisa. Acum, cu tratatul de la Lisabona, avem puterea Parlamentului în toate domeniile legislației. Se decide acum în comun împreună cu Comisia și avem, de fapt, un sistem bicameral, am putea spune. Lucrurile însă s-au înălbat pas cu pas. La fel și cu ratificarea de uh, tratate internaționale. Inițial erau doar tratate de asociere și de aderare, iar cu modificările acestor tratate europene, situația s-a schimbat pas cu pas și acum orice tratat, orice acord internațional de importanță trebuie să fie aprobat și de către Parlament. Vedem că există această modificare pas cu pas și la comisie și răspunderea pe care o poartă. Înainte, comisia era numită de către parlamentele naționale. Pas cu pas, după Maastricht, după Amsterdam, aceste lucruri s-au schimbat, iar acum comisia e numită pentru 5 ani ca și uh, mandatul Parlamentului, care confirmă printr-un vot de încredere. Inițial Parlamentul era doar consultat cu privire la președinte, apoi trebuia să confirme și acum Parlamentul alege președintele Comisiei. Și acest președinte are acum dreptul să distribuie portofoliile, să le modifice și chiar dacă este necesar să renunțe la un membru al Comisiei. Sunt deci modificări importante pe care tratatul de la Lisabona le aduce cu sine. Aceasta este concluzia în acest moment. Spun în acest moment pentru că vom vedea când se ajunge la o nouă revizuire. Însă, Aș dori să mă refer la Consiliul European. După cum spunea și domnul Șefcovici, e vorba de o instituție acum cu propri, propriile drepturi. Trebuie să adopte rapoartele întâlnirilor, are buget, are reguli de procedură. Toate acestea pot fi văzute pe site. Sunt uh, modificări în uh, legislație Iar acum avem pe Catherine Ashton, care reprezintă Europa la întâlnirile uh, externe, ceea ce face în acest sistem un uh, sistem care să funcționeze mai bine. Cea mai mare modificare se leagă de președinție. Sigur, întotdeauna exista un președinte al uh, Consiliului European. Ce e nou acum trei modificări mici care însă la oaltă pun un nou, ne dau un nou punct de plecare. Pe de o parte, e vorba despre continuitate. În trecut, președinția se modifica la fiecare șase luni, la fiecare a doua sau a treia întâlnire. având acum un mandat de 5 ani, există o continuitate, există mai mult timp pentru a construi relații. Nu mai este o grabă pentru a pune puncte pe ordinea de zi, ci se poate aștepta momentul corect. De asemenea, există continuitate în relațiile externe, relațiile cu state terțe sau cu grupuri de state terțe, de exemplu, întâlnirea de săptămâna trecută cu țările din America Latina și acolo exista câte un alt prim-ministru la fiecare întâlnire. Acum există o continuitate. A doua modificare, șefii de state și guverne pot alege pe cine dorește să conducă întâlnirea și cine să-i reprezinte uh, extern. Înainte exista o rotație automată, nu exista o alegere. Chiar dacă viitorul președinte era cineva în care poate șefii de stat și guverne nu aveau uh, încredere sau era un prim-ministru care la mijlocul mandatului uh, avea niște alegeri și nu era garantat că va fi reales. Nu. Acum lucrurile s-au schimbat. Uh, poate fi aleasă o persoană care să reprezinte instituția și astfel există și un anumit nivel de încredere, un mandat politic pentru persoana aleasă. A treia modificare spune că persoana respectivă se ocupă full-time de acest uh, job, acum de această poziție și nu parțial. Pentru că înainte era vorba de un șef al guvernului care avea, trebuia să se ocupe de șeful, de, de guvernarea țării respective, marea majoritatea timpului. Acum însă avem uh, această persoană care se ocupă numai de această poziție, de aceea poate avea o relație clară, directă cu toți cei 27 de șefi de state și guverne. Poate vorbi, poate cu ei, poate efectua călătorii dacă e necesar, poate pregăti întâlnirile și această modificare este importantă. Aceste trei modificări ar trebui să facă Consiliul mai bun, să funcționeze mai bine și aici se pun din nou uh, întrebări. Să vedem uh, ce se schimbă la nivel european. Aș avea două răspunsuri. Partea interguvernamentală reprezintă o realitate și acea parte trebuie să funcționeze bine, iar în al doilea rând, Consiliul European aduce la oaltă diferite aspecte și Comisia e membră a Consiliului European, acolo se coordonează activitățile și politicile naționale și cele europene. Având acum o persoană care nu încearcă să submineze aspectele comunitare, din contră, Domnul Van Rompuy dorește să păstreze această metodă. Cred că avem deci o garanție că Consiliul nu va acționa în detrimentul Comisiei sau al celorlalte instituții. Sigur că discuțiile au arătat diferite concepții atunci când s-a lucrat la tratat și de aceea tratatul nu conține multe detalii pe acest rol. Uh, lucrurile au rămas, au, au fost lăsate uh, deschise. Se vorbea de modelul celei de-a cincea republici franceze, un președinte, iar uh, președintele comisiei în acest sistem ar fi putut fi doar un fel de prim-ministru. Alții au fost uh, de cu totul altă pălere, vorbind de, comuni- de continuitate în domeniul uh, președinției. Însă, domnul Van Rompuy nu este un uh, președinte în această viziune a celei de cincea republici. La ultima conferință de presă, dânsul a fost uh, acuzat, ba că e spectator, ba că e dictator. El a declarat că nu, nu este niciuna din cele două, ci un facilitator. Să ne gândim că el uh, conduce singura instituție europeană care trebuie să lucreze prin consens, 27 de șefi de state, de șefi de guverne, care în contextul național de multe ori uh, lucrează după cum doresc, în majoritatea. Aici însă lucrurile se schimbă, există posibilitatea de a ajunge la un compromis și trebuie găsită această posibilitate, chiar dacă de multe ori pozițiile sunt foarte diferite. Multe lucruri depind, desigur, de relația cu alte instituții. Aceste relații trebuie construite, se construiesc chiar acum. Uh, întâlnirile au loc la intervale periodice și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș trece în revistă aceste situații. Relația cu baronesa Ashton. Există nicio problemă? E relația ca între un uh, președinte și un ministru de externe sau un prim-ministru și un uh, ministru de externe dacă e întâlnire la nivel de miniștri condusă de doamna Ashton, dacă e de șef de stat și e condusă de domnul Van Rompuy, relația cu președintele Comisiei, în mod inevitabil, o relație mai delicată. Statele terțe nu înțeleg de multe ori diferența dintre acest președinte al Consiliului și președintele Comisiei, ambii la Bruxelles. Ambii reprezintă Uniunea în uh, sfera lor și limita nu e întotdeauna atât de clară, în mod paradoxal. Am pus la oaltă posturile deținute de domnul Patton și de domnul Solana. Este poziția Catherine Ashton acum. Și nu m-aș mira dacă peste câțiva ani se va vorbi din nou despre punerea la oaltă a acestor două poziții despre care vorbim acum. Între timp însă trebuie ca acest sistem să uh, funcționeze. Cei doi președinți sunt conștienți că trebuie să coopereze, nu trebuie să se contrazică și de aceea se întâlnesc în fiecare săptămână, de obicei luni la micul dejun, Uh, discută problemele, cunosc sistemul, știu că trebuie să-l facă să funcționeze și sunt hotărât să facă acest lucru. Apoi, relația cu Parlamentul. El trebuie doar, după orice consiliu, să trimită un raport Parlamentului de 5 sau 6 ori pe an, atât, tot. A vrut să facă mai mult de atât, S-a întâlnit cu diferitele grupuri politice, cu șefii uh, fracțiunilor și vă inform că, informez că săptămâna trecută Parlamentul a acceptat uh, oferta domnului Rompuy că după fiecare întâlnire a Consiliului, în fiecare seară, adică imediat ce întâlnirea se termină seara, domnul Van Rompuy va avea o discuție cu șefii fracțiunilor politice din Parlament pentru a le da o viziune proaspătă și clară. Acest, așa își vede dânsul rolul, fără să stori să se substituie președintelui comisiei. Președintele comisiei are un uh, rol o, și o relație mult mai strânsă cu Parlamentul, pentru că până la urmă a fost ales de către Parlament și poate fi înlăturat tot de către Parlament. Comisia prezintă bugetul Parlamentului, pentru că Consiliul nu are nimic de a face cu aceasta, deci relațiile diferă. Și în ultimul punct, relația cu, președin, cu președințiile uh, rotative. Aceste președinții vor fi diferite acum. Președinția spaniolă este ultima din vechiul sistem de acum înainte. Primul ministru al președinției nu va mai conduce întâlnirea uh, Consiliul de prim-ministri, nici uh, ministrul externe al țării care are președinția nu mai conduce întâlnirea uh, ministrilor externe și nu mai reprezintă Europa în afară, pentru că asta face Catherine Ashton. Nici ambasadele nu vor mai coordona ambasadele din state terțe. Această sarcină va fi preluată de ambasadele Uniunii Europene odată ce sistemul extern va funcționa. Deci, aceste președinții vor uh, conduce consiliile de sector de transporturi, de agricultură și așa mai departe. Nu va mai avea rolul de până acum, chiar și înainte se conducea pentru o scurtă perioadă de șase luni uh, se conduceau întâlnirile, erau doar șefi de uh, întâlniri, uh, nu aveau puteri majore. Acum rolul este chiar mai puțin important și mulți uh, nu s-au obișnuit cu acest lucru și cred că nici sau multe guverne au uitat ce au semnat în acest acord. Poate nici nu mai sunt chiar guverne care au semnat, ci altele între timp. Știm că președințiile vor dori să aibă un rol uh, de nivel înalt și vor căuta să facă ceva în acest sens, dar asta rămâne de văzut. Domnule președinte, îmi pare rău dacă am vorbit uh, prea mult, cam astfel văd eu uh, aceste lucruri, deci evoluție, nu revoluție, dar totuși pași înainte în funcționarea Uniunii Europene, atât cât privește eficiența, cât și ce privește răspunderea democratică. Mulțumesc! Nous avons écouté euh, des, des exposés très... Am ascultat două prezentări foarte clare și foarte bogate în elemente, deși având o perspectivă diferită asupra echilibrului instituțional, acum uh, vom trece la o perspectivă academică asupra acestui um, echilibru și voi da cuvântul mai întâi uh, domnului Monar. Mulțumesc! Uh, Stimați uh, membri ai Comisiei Europene, stimați colegi, îmi face o deosebită onoare să iau cuvântul pentru a vorbi despre echilibrul interinstituțional. Îmi mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și care mi-a făcut o deosebită plăcere. Am uh, o prezentare în PowerPoint uh, pentru a-mi sprijini pe care mă voi baza în prezentarea mea și îmi cer scuze dacă mă voi întrerupe din când în când pentru a schimba slide-urile și vom începe cu primul. În primul rând, aș vrea să clarific utilizarea conceptului de echilibru instituțional. Sunt două concepte diferite între care trebuie să facem diferența. Una este un principiu constituțional al echilibrului. Aici vorbim despre împărțirea puterilor definită de tratat între instituții pe baza uh, principiului of institutional balance has been developed by the coordonării. Acesta a fost uh, creat de Curtea de Justiție, începând din anii 50 cu um, cazul Meroni 9-56. Este un concept static care își propune să protejeze prerogativele juridice ale instituțiilor așa cum sunt ele definite în tratat. Pe lângă acest principiu, mai este și cel al echilibrului instituțional utilizat în uh, literatura de specialitate, în special din domeniul științelor politice. E vorba despre un element de descriere a relației de putere dintre instituții. El se bazează pe puterile de poziție relative ale instituțiilor în cadrul contextului juridic și politic al Uniunii Europene. Aici avem un concept dinamic pentru că aceste relații de putere au evoluat semnificativ din anii 50. Și în prezentarea mea mă voi concentra pe acest al doilea concept ce descrie relațiile de putere și vă voi spune ce s-a schimbat odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și care sunt consecințele. Următorul diapozitiv. Așa cum um, a menționat domnul comisar Șefcovici, lucrurile s-au schimbat în mod clar după tratatul de la Lisabona și ce a menționat Richard Corbett referitor la creșterea rolului Parlamentului European uh, încă de la începutul construcției europene e adevărat. Am văzut că din anii 70, când uh, Parlamentul European a primit uh, primele atribuții bugetare, am avut un sistem bipolar. Dacă ne uităm la manualele vechi din uh, Biblioteca Colegiului Europei, pentru că păstrăm vechile manuale privind uh, tratatele comunitare, atunci când se folosea termenul de echilibru instituțional, se vorbea numai despre Consiliu și Comisie. Abia ulterior, Parlamentul European a fost introdus în sistem. Și din începând cu anii 70, putem vorbi din ce în ce mai mult despre un sistem um, cu trei poli. Parlamentul European, Comisia și Consiliul. Am plasat uh, Parlamentul European în vârful triunghiului ca un uh, omagiu către gazda noastră de astăzi. Acum, odată cu tratatul de la Lisabona, am trecut către ceea ce am numit un sistem hibrid uh, cu patru poli. Dacă vă uitați pe ecran, puteți vedea că avem Consiliul European care este introdus în sistem dintr-o perspectivă juridică și politică ca o instituție cu puteri de pline. Și există posibilitatea de a adopta decizii cu caracter obligatoriu juridic iar cheltuielile Consiliului European uh, sunt supuse anumitor principii constituționale. S-ar putea să fie vorba de transparența procedurilor uh, uh, Consiliului European, deci aceste proceduri s-ar putea să fie contestate la Curtea de Justiție. Deci lucrurile au evoluat. De asemenea, dacă vă uitați la triunghiul uh, inferior al acestui sistem cu patru poli, avem o nouă trăsătură și anume apariția vicepreședintelui Comisiei și anume în altul reprezentant. Am vrut să vorbesc despre poziția de vicepreședinte al Comisiei mai înainte. Iată o nouă instituție, o nouă inovație instituțională și s-a creat un triunghi al puterii secundar, dacă vreți, care pune în evidență această nouă poziție. Nu s-a creat doar o nouă funcție, ci un, uh, o întreagă administrație care va însoți această nouă funcție, Serviciul de Acțiune Externă. Dacă ne uităm la tratat, putem vedea că implicit sau explicit sunt definite relațiile de putere dintre toate instituțiile, care acum sunt incluse în uh, grafic dar uh, relația de putere care este cel mai puțin definită este de fapt cea dintre Parlamentul European și cel, Consiliul European. Deci nu avem o relație ierarhică între acestea două, nu avem niciun fel de interacțiune directă pe lângă rapoartele de informare. Deci iată o trăsătură constituțională interesantă care nu se găsește în Constituțiile naționale. Asta doar ca să vă menționez un aspect. În ceea ce privește echilibrul instituțional, se pot uh, identifica șase dimensiuni ale echilibrului instituțional. În primul rând, în ceea ce privește poziția constituțională, se vorbește despre autonomie instituțională, puterile legate de modificările din tratat, cadrul bugetar, numirile cheie. Numerotarea nu mai este foarte bună, îmi cer scuze. A doua dimensiune se referă la inițierea de politici. E vorba de programarea politică, dreptul de inițiativă legislativă și așa mai departe. Urmează apoi luarea de decizii problema puterilor legate de uh, puterile legislative primare și bugetare. Apoi, implementarea, ce puteri au instituțiile în ceea ce privește implementarea deciziilor adoptate, inclusiv puterea de control a implementării de către statele membre. Apoi, uh, consolidarea instituțională, leadership intern și coerent, Acestea pot avea un impact, evident, asupra relațiilor de putere dintre instituții. Și în final, și cred că aici uh, mă îndepărtez puțin de înțelegerea tradițională a uh, echilibrului instituțional și anume vizibilitatea publică, pentru că acele instituții care sunt mai vizibile în publicului și în relațiile internaționale își pot crește puterea prin intermediul acestei vizibilități în ochii cetățenilor și a partenerilor terți. Și vă voi menționa fiecare dintre aceste uh, dimensiuni uh, pe rând, fără să intru prea mult în detalii. În primul rând, în ceea ce privește modificările echilibrului și poziția constituțională. E foarte clar că în urma tratatului de la Lisabona, Parlamentul uh, are un rol uh, mai puternic în ceea ce privește revizuirea tratatelor, utilizarea clauzelor pasa, pasarelă, în ceea ce privește utilizarea altor prevederi uh, privind flexibilitatea, cum ar fi extinderea competențelor în ceea ce privește justiția penală a ale Uniunii Europene, un rol uh, crescut în ceea ce privește lansarea cooperării sporite, ceea ce nu se întâmpla înainte, și în ceea ce privește numirea membrilor comisiei. Și în final are puteri bugetare egale cu cele ale Consiliului. Deci, din punct de vedere constituțional, Parlamentul European este cel care a beneficiat de pe urma modificărilor cele mai mari. Parlamentul este un factor din ce în ce mai important în sistemul uh, nou al Uniunii Europene datorită aspectelor menționate, clauzele pasarelă și co- cooperarea sporită. Deci Parlamentul are acum mai mult ca niciodată posibilitatea de a influența schimbările din, interme- din interiorul sistemului. Comisia, în urma tratatului, are o poziție mai slabă. Trebuie să facă față unui Parlament mai puternic și unui Consiliu European mai puternic. altul reprezentant și vicepreședinte al Comisiei subminează cumva autonomia și omogeneitatea instituțională. Consiliul primește un loc sau jumătate de loc la masa tratativelor. Și asta înseamnă o slăbire a poziției Comisiei. În ceea ce privește Consiliul, din punct de vedere constituțional, se găsește într-o poziție în linii mari neschimbată, deși în Consiliul European are o poziție mai bună. Și Consiliul European, clar, se bucură de o poziție mai bună. Trece de la un organism deliberativ la o instituție capabilă să adopte decizii cu caracter juridic obligatoriu, poate numi și concedia în altul reprezentant. Este probabil cea mai mare inovație a sistemului instituțional. Apoi, inițierea de politici, lansarea de politici. Aici, Parlamentul European este cel care are cel mai mult de câștigat de pe urma tratatului de la Lisabona. În mod indirect, într-un fel, pentru că în urma consolidării poziției Parlamentului European, Comisia i-a oferit Parlamentului poziția, posibilitatea unui dialog uh, sporit și noile angajamente ale Comisiei în ceea ce privește cooperarea ca răspuns la le, inițiativele legislative ale Parlamentului. Știu că se negociază cadrul, dar Parlamentul speră ca la sfârșit să obțină un rezultat substanțial. Și domnul uh, președinte Barroso deja a promis în linii mari un astfel de rezultat. Deci Parlamentul European uh, are multe de câștigat. Comisia are o poziție mai slabă, pentru că dreptul său exclusiv uh, de inițiativă, vom vedea cum se va întâmpla asta, dar este subminat de inițiativa cetățenilor, este limitată de inițiativa cetățenilor. Aceștia pot uh, lansa o inițiativă, ca ceea ce inițial nu se putea. Acest element nu apărea în sistemul comunitar inițial și am menționat faptul că am avut și o comunitarizare de facto a vechiului pilon, și anume cooperare polițienească și judiciară în materie penală. Aici, pentru prima oară, în cazul unei comun- comunitarizări a unui domeniu, nu avem dreptul exclusiv de inițiativă din partea Comisiei, ci un sfert din statele membre păstrează dreptul de a lansa o inițiativă. Aceasta ar fi singura excepție. Dar o inițiativă de acest tip poate fi blocată pe baza controlului uh, subsidiarității din partea Parlamentului. S-a menționat deja acest aspect, nu voi intra în detaliu. Și, în final, dreptul Comisiei de a face propuneri Consiliului în domeniul uh, PESC sunt acum uh, înlocuite de o, o simplă posibilitate de a sprijini propuneri făcute de înaltul reprezentant. Deci, iată, se limitează puțin libertatea de inițiativă a Comisiei. Consiliul are în mare o poziție neschimbată, iar Consiliul European are o poziție clar uh, mai solidă. Pentru că dacă citiți cu atenție textul tratatului, veți vedea o formulare mai puternică în ceea ce privește orientarea strategică a Consiliului, rol de orientare strategică. De exemplu, în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, se definesc interesele strategice de către Consiliul European. Asta pe lângă principiile și liniile directoare care erau incluse deja în tratat. În ceea ce privește uh, siguranța, libertatea și justiția, cel mai mare domeniu din ultimii ani, în articolul 68 se stabilesc uh, liniile directoare pentru o planificare operațională și legislativă care vor fi definite de Consiliu. Avem programul de la Stockholm cu 82 de pagini de obiective. Ce marjă mai primește Consiliul? Um, ce posibilitate de a se îndepărta de la acestea? Nu foarte mare. În ceea ce privește luarea de decizii, Parlamentul European și aici se află pe partea pozitivă S-a extins uh, procedura codeciziei la 40 noi uh, temeiuri juridice și codecizie completă cu Consiliul conform procedurii bugetare. În mod clar, asta va face o diferență pe viitor. Comisia are o poziție slăbită din cauza extinderii codeciziei. Asta înseamnă că în 40 de domenii noi, Parlamentul European poate cere o negociere legislativă directă cu Consiliul, ceea ce reduce semnificativ influența Comisiei asupra um, sorției finale a inițiativelor sale. Și există multe texte pe acest uh, subiect. Consiliul are o poziție mai slăbită pentru că este obligat să ajungă la o codecizie cu Parlamentul în aceste noi domenii și asupra bugetului anual. în mod clar, ultimul cuvânt referitor la cheltuielile obligatorii nu mai revine Consiliului. Nu voi intra în uh, implicațiile privind extinderea codeciziei. Consiliul poate lua decizii mai rapid, însă, pe de altă parte, asta înseamnă că atât Comisia cât și Parlamentul pot încerca să influențeze mai mult ce se întâmplă la Consiliu. Așa încât asta nu înseamnă o consolidare a rolului Consiliului. Consiliul European are și el de câștigat în ceea ce privește luarea de decizii, chiar și pe partea legislativă, pentru că, conform clauzei de referință, în cooperarea polițienească și judiciară, aveți aici și tratat și articole din tratat, Consiliul are posibilitatea de a avea un impact direct asupra procedurii legislative. Deci dacă statele membre activează uh, clauza de urgență, atunci uh, Consiliul European spune noi trebuie să ajungem la o soluție. Și în timp ce Consiliul European deliberează, procedura legislativă este înghețată. Și abia după ce s-a ajuns la o concluzie în Consiliul European, poate continua procedura legislativă. Și deciziile Consiliul European vor avea o influență. Mai există și o posibilitate de decizie în domeniul PESC. Consiliul European poate organiza reuniuni urgen- de urgență în ceea ce privește evoluțiile pe plan internațional. Astfel, șefii de stat și guvern se pot reuni pentru a lua decizii în situații de criză. Iată o nouă prevedere a tratatului. Aici Iată o nouă posibilitate de luare a deciziei stabilită în favoarea Consiliului European. Mai departe, modificările echilibrului în legătură cu implementarea. Parlamentul European are și aici de câștigat. Nu trebuie subestimat posibilitatea de a respinge acte ale Comisiei adoptate conform uh, delegării legislative o nouă prevedere a tratatului. Deci, iată o posibilitate de blocaj pentru actele delegate și co-decizie pentru regulamente referitoare la controlul actelor de implementare executive ale Comisiei. Deși parțial Consiliul a acceptat acest lucru în trecut, acum s-au definit termenii în mod formal în tratat, Parlamentul European este cel care controlează. Comisia are o poziție mai consolidată și ea în acest nou sistem, sistem de delegare legislativă. Încă se mai negociază în acest context, dar se poate să se reducă controlul actelor de implementare de, din partea experților naționali, conform uh, procedurii de comitologie. Se poate ca comisiile de reglementare și management să fie abolite, dar vom vedea. Se poate să se, ca comisia să obțină mai multă autonomie și are dreptul de a lansa proceduri de încălcare a prevederilor tratatului împotriva statelor membre în uh, fostul titlu 6 al tratatului. Și acesta este, era supravegheat de comisie în trecut și sper că comisia va putea să folosească această prevedere pe care nu a folosit-o în trecut. Consiliul are o poziție slăbită pentru că trebuie să împărtășească controlul actelor de implementare ale Comisiei cu Parlamentul și un control redus asupra uh, actelor de implementare ale Comisiei la nivel de comitologie. Consiliul European are o poziție neschimbată în acest domeniu puteri instituționale. Parlamentul European, poziție neschimbată. Există o limită privind numărul de parlamentari, dar asta nu va afecta coerența internă a Parlamentului în mod semnificativ. Comisia are o putere instituțională, interinstituțională sporită. Președintele poate numi vicepreședinți și poate forța un membru să-și dea demisia chiar fără acordul colegiului. Sperăm că asta nu se va întâmpla niciodată, dar președintele are această putere. Și cred că în anumite situații extreme, asta ar putea consolida capacitatea Comisiei de a acționa pe plan intern. A existat posibilitatea unei consolidări și mai mari prin reducerea numărului de membri dar toate textele pe acest domeniu sunt de acord că ar putea fi o consolidare internă a instituției pentru că colegiul ar fi mai mic. S-a pus și întrebarea dacă e important ca fiecare stat membru să fie reprezentat în, în colegiul de comisari, asta e o altă întrebare, dar uh, această decizie a fost blocată printr-o concesie acordată Irlandei. Dar Comisia are o poziție sporită. Consiliul are o poziție slăbită pentru că președinția rotativă pierde legătura directă cu președinția Consiliului și riscuri de inconsecvențe între Consiliul European și uh, diferite priorități ale Consiliului. Pe de o parte avem un alt reprezentant și președintele. Consiliul ar putea să aibă de pierdut aici. Și există riscul de lipsă de coerență între înaltul reprezentant care prezidează Consiliul de Afaceri Externe și președinția care prezidează alte formații ale Consiliului. Relații externe, de exemplu, prezidate de înaltul reprezentant, dar și celelalte consilii au aspecte relevante legate de uh, relațiile externe și aici s-ar putea adăuga ceva în arhitectura Consiliului. Consiliul European are o putere instituțională sporită. Domnul Corbett va descris toate aspectele pozitive ale introducerii unei președinții permanente a Consiliului, așa încât nu o să intru în alte detalii. De asemenea, cred că este important să fie posibilitatea de a implica pe miniștrii diferitelor uh, consilii în întâlnirile Consiliului European, pentru că acest lucru a spori impactul uh, direct pe care Consiliul European îl are asupra diferitelor uh, structuri de Consiliu, formații de Consiliu. Pentru că fiecare ministru trebuie să depună eforturi pentru implementarea, punerea în aplicare a celor decise de Consiliul European. Și acum, în final, vizibilitatea. Uh, aici, Parlamentul European este câștigătorul, codecizia, toate uh, puterile de consimțământ pe care le-a dobândit. Aceasta îi dă o vizibilitate mai mare. Am văzut acest lucru lucru în uh, cazul uh, respingerii acordului uh, SWIFT. Parlamentul European a apărut de multe ori pe prima pagină a ziarelor. Dacă Parlamentul European uh, utilizează această putere, sperăm că nu în mod negativ, el va avea un plus de vizibilitate. în sensul că sigur am putea discuta uh, această sugestie făcută de dumneavoastră. Comisia este oarecum slăbită pentru că sigur că vom avea doi președinți în sens uh, cel al Parlamentului și al Comisiei. Și ați văzut uh, deja că uh, în uh, unele mijloace de comunicare se vorbește despre domnul uh, Rompuy ca despre președintele Uniunii Europene. Domnul Barroso, așa cum am văzut în această dimineață, va găsi căile pentru a consolida reprezentarea publică. Apoi, în altul reprezentant și vicepreședintele va fi asociat cu Consiliul și uh, Consiliul European. Dacă vedeți cum redă presa, veți vedea, în cazul doamnei Catherine uh, Ashton, uh, partea cu vicepreședintele rămâne în afara articolelor, se pune accentul numai pe funcția sa de înalt reprezentant. De aceea, Comisia pierde oarecum puțin în ceea ce privește vizibilitatea în uh, rândul populației. Apoi, Consiliul European, European dat fiind președintele permanent și aceste întâlniri informale. Președintele Rompoi a arătat că dorește să se organizeze astfel de întâlniri informale pe mai largă scară. Deci, în felul acesta, există un plus de vizibilitate. Am uh, pus plus în dreptul instituțiilor, uh, acolo unde dimensiunea uh, a fost consolidată, zero unde nu există schimbări și minus, minus acolo unde asistăm la oarecare slăbire. Sunt doi câștigători cerți, Parlamentul European și Consiliul European, Comisia Europeană și Consiliul sunt uh, perdanți relativi. Deci încă o dată, totul este relativ. Nu vreau să spun că uh, Comisia a devenit mai slabă, departe de asta. Dar din punct de vedere al echilibrului instituțional, echilibrului de puteri, este clar că Parlamentul European și Consiliul European au ieșit din toată uh, această revizuire mai puternice. Acum, concluzii. Parlamentul European și Consiliul European, în urma schimbărilor uh, din tratatul de la Lisabona, au devenit doi poli de putere în sistemul interinstituțional. Așa cum s-a arătat, au relația cel mai puțin definită în cadrul tratatului. Deci, în esență, uh, avem un drept interinstituțional în tratat. Cred că pe termen lung este nevoie de acorduri strategice sau compromisuri între Parlamentul European și Consiliul European. Poate că ne-am putea uh, gândi și la uh, niște aranjamente interinstituționale. Domnul Corpet a uh, spus deja că președintele Rompoy a făcut un număr mai mare de briefinguri în fața Parlamentului European. Acești doi actori instituțional sunt policheie în această structură, așa cum văd eu lucrurile. Scăderea relativă a puterii comisiei, atât pe plan uh, legislativ cât și pe plan extern, cred că acest lucru se poate observa, dar este o descreștere relativă, dar care nu poate fi tăgăduită. Comisia este tot mai strânsă între Uh, în această structură interinstituțională strânsă între cei doi poli ai puterii, uh, Parlamentul European și Consiliul European, vicepreședintele Șefcovici a spus că Comisia este uh, conștientă de acest mediu tot mai plin de provocări. Dar, o să spuneți, întotdeauna competiția este bună, așa încât vă doresc uh, succes. A treia concluzie. Rolul Comisiei ca motor al sistemului se confruntă cu nouă provocări dintr-un uh, Consiliu European consolidat. Acesta, din urmă, poate să fie privit ca o instituție care vine cu decizii, concepte strategice. Dacă Comisia vrea să își mențină rolul de motor, este absolut necesar ca aceasta să aibă o relație strânsă cu Parlamentul European și acordul cadrul face parte din eforturile Comisiei de a stabili relații mai bune cu uh, Parlamentul European ca un soi de contrapondere uh, strategică a Consiliului European. Consiliul European reduce ponderea relativă a Consiliului și acum risc să stârnesc mânia din Secretariatul General al Consiliului, cred că am putea vedea Consiliul care să se, se evolueze ca un super co-reper. Întrebarea este ce se întâmplă cu coreper. Avem un coreper mai mic și unul mai mare tendința este o scădere a poziției Consiliului. Noua poziție de înalt reprezentant, uh, vicepreședinte, este o ciudățenie, una dintre cele mai mari ciudățenii instituționale create în cadrul Uniunii. Uniunea este o construcție bogată în astfel de ciudățenii politice, judiciare, însă negociatorii nu au greșit prea mult, au creat ceva interesant. Fără legitimitate democratică în acest uh, triunghi. Este o funcție foarte grea, aș spune cea mai grea Uh, ofertată în Uniunea Europeană și nu sunt 100% optimist în legătură cu stabilitatea pe termen lung a acestei uh, poziții oarecum precare. Deci e un lucru de urmărit. Apoi, complexitatea tot mai mare și mutarea accentului în uh, echilibrul instituțional această, acest sistem complex nu poate să funcționeze dacă instituțiile nu încearcă să ajungă la un compromis, să asigure un flux de informații și să uh, cimenteze o relație de încredere prin dialog, prin întâlniri, ori pe orice cale trebuie să avem o cooperare interinstituțională sporită. Sistemul nu va funcționa dacă nu reușim să rezolvăm această problemă. Și aici, din nou, domnule vicepreședinte al Comisiei, aveți o responsabilitate foarte mare. Acest ultim uh, diapozitiv. Noi, după tratatul de la Lisabona, avem uh, uh, credem că avem o activitate ca de obicei, însă trebuie să ne amintim de uh, spusele din Daniel 5, 3, uh, 27. Uh, sunteți ponderați în așteptare și veți găsi un echilibru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Monar. Doamna Lucia Serena Rossi, aveți cuvântul. Mulțumesc, este o onoare să mă aflu astăzi aici și eu am uh, o prezentare în uh, PowerPoint, însă o să folosesc uh, numai câteva diapozitive, pentru că s-a spus deja mult, sunt de acord cu domnul Monar și încerc să evaluez echilibrul global. Întrebarea pe care mă pun are Uniunea Europeană un caracter supranațional mai pronunțat sau un caracter uh, interguvernamental mai pronunțat? Uh, care este procesul uh, de evoluție? Acum nu mai avem comunitatea, prefer să folosesc supranațional uh, versus interguvernamental. Dacă ne întoarcem la începuturi, în mod clar, Comisia era miezul comunității, era uh, garantul supranaționalității mecanismului, sistemului. Desigur, Parlamentul European um, s-a dezvoltat de-a lungul anilor și a devenit unul uh, dintre uh, factorii direcției supranaționale. Curtea de Justiție Custodia de justiție ar trebui să fie în principiu imparțială, judecătorii, dar Curtea de Justiție are propria sa viziune a Uniunii Europene și, fără îndoială, este un punct de vedere supranațional. Deci am menționat uh, Curtea de Justiție pe coloana cu Parlamentul European și Comisia cu caracter supranațional, iar pe componenta interguvernamentală a menționat Consiliul și uh, Consiliul uh, European. Articolul 10 din Tratatul de Instituire a Uniunii Europene menționează aceste două instituții. Așadar, dacă ar fi să fac o analiză a fiecărei instituții. Putem să trecem la următorul diapozitiv. Sunt de acord că Consiliul European a fost consolidat prin tratatul de la Lisabona și a devenit uh, adevăratul creator de politici uh, el stabilește prioritățile, interesele strategice și obiectele acțiunii, obiectivele acțiunii externe și așa mai departe. Apoi avem surpriza instituțională, președintele Consiliului European. De ce este acesta o surpriză? Atunci când am citit tratatul constituțional, înainte de tratatul de la Lisabona și după, nu ne-am fi gândit că președintele uh, Consiliul European n-ar putea să fie mai mult decât un suprasecretar, dar practica ne-a surprins și domnul Van Rompuy își interpretează rolul într-o manieră foarte practică. Avem multe întâlniri uh, lunare ale Consiliului European avem întâlniri la nivel internațional ale domnului Van Rompuy și, după părerea mea, ă, în viitoarea președinție a Belgiei vom asista tot mai mult la acest lucru. Domnul Van Rompuy își va ă, rujuca tot mai pregnant acest ă, rol în cadrul președinției belgene. Consiliul uh, rolul acestuia uh, se diminuează și aceasta din cauza întăririi poziției uh, Consiliului European pentru că este un executant uh, a priorităților, al priorităților hotărâte de Consiliul European are puteri legislative și de hotărâre împreună cu Parlamentul European, Consiliul, în actuala procedură de comitologie, de codecizie, este pe picior de egalitate cu Parlamentul. Aici este și o problemă de vizibilitate a Consiliului ca și instituție. Trebuie să remarc faptul că uh, rolul Consiliului Afaceri Generale este unul incert pentru că nu este clar uh, cine veghează asupra uh, coerenței încrucișate. Potrivit tratatului de la Lisabona, Consiliul Afaceri General ar, ar trebui să facă acest lucru, dar cred că în practică mai mult coreperul are acest rol. Deci rolul Consiliului Afaceri Generale uh, este mai puțin vizibil. Suntem cu toții de acord în ceea ce privește sporirea puterilor Parlamentului European, puteri legislative uh, mai pronunțate, egalitate de tratament cu Consiliul în delegații, um, prerogative bugetare sporite și o autoritate politică uh, crescută, un control sporit al celorlalte instituții. Putem să trecem la următorul diapozitiv, pentru că s-a spus mai multe puteri legislative nu este vorba numai de codecizie care a crescut uh, la 90% din adoptarea legislației, apoi uh, dreptul de inițiativă. Acest lucru a sporit posibilitatea Parlamentului European de a uh, solicita Comisiei să vină cu propuneri. Am menționat de asemenea delegația. Apoi, Uh, extinderea uh, consimțământului, avizului Parlamentului European este foarte importantă. Uh, înainte, consent se nume asent. Era vorba de un control ex post la început, pentru că era ca o armă nucleară folosită ceea ce însemna că prin procesul de avizare uh, Parlamentul European putea să refuze aderarea unui nou stat membru, deci putea să folosească acest instrument. Acum, practica arată că Parlamentul European își folosește aceste puteri de consimțământ uh, care au fost uh, extinse la multe sectoare Uh, dar uh, în mod uh, preventiv, deci ex ante și nu ex post, pentru că Parlamentul European vrea să influențeze instituțiile Acest lucru poate să influențeze în, mult, în mai mare măsură celelalte instituții dacă se folosește această posibilitate într-o manieră preventivă. S-a vorbit despre puterile bugetare crescute ale Parlamentului European și cred că în cadrul PESC și în acțiunea externă, cred că acest uh, va fi important să vedem dezbaterile în ceea ce este serviciul de acțiune externă. Deci este important uh, că Parlamentul va folosi aceste puteri sporite bugetare pentru a influența Uh, partea externă și sectoare uh, uh, cum ar fi PESC, unde nu are competențe în calitate de legiuitor. Apoi, prerogativele de control, acestea au sporit și sunt tot mai importante. Este interesant să analizăm evoluția relației între Comisie și Parlamentul European. La început, Parlamentul European era un uh, soi de elev al comisiei, era sub protecția comisiei. Ne amintim cu totul uh, locustandiul uh, Parlamentului în Curtea de Justiție. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul Comisiei la început. Cu procesele cu spețele uh, pe temeiul juridic. Această uh, poziție a fost uh, inversat odată cu Comisia Barroso 1 și Barroso 2. Parlamentul European a avut un rol tot mai pronunțat în raporturile cu Comisia și avem uh, acordurile privind registrul călătorilor, acordul SWIFT și acordul ACTA. În toate aceste cazuri, uh, Parlamentul European a acționat uh, într-o manieră activă, proactivă, în relațiile cu celelalte instituții. Important este și parteneriatul special care a fost creat de noul acord cadru la care s-a referit domnul Corbett. <clears throat> Un acord foarte interesant, după părerea mea, pentru că avem acum o nouă relație cu Comisia. Ea va raporta, va informa, va invita Parlamentul la acțiunile sale și asta se poate compara cu o examinare individuală, chiar dacă ea nu apare astfel în tratat. Acordul interinstituțional dă o bună coordonare și uh, mai bună informare o mai bună relație a Comisiei cu Parlamentul în uh, negocierea de acorduri internaționale. O comisie mai slabă? Probabil că da, probabil că avem o comisie mai uh, slabă în sensul tradițional. Însă eu cred că rolul comisiei se schimbă. Nu e vorba de compararea acestor puteri Comisia pur și simplu se uh, modifică. Are o abordare mai degrabă interguvernamentală, asta dată fiind și componența Comisiei. Având 27 de comisari, nu este imposibil ca un comisar să reprezinte și interesele naționale. Comisar trebuie redus în componență, dar uh, există un acord politic ca numărul de comisari să nu fie redus. Iar uh, această propunere ar trebui să vină din partea un sfert de, de state membre. Deci uh, statele membre pot veni cu propuneri, dar nu, propunerile comisiei sunt tot mai puține. Ce este mai important este că comisia pierde momentul uh, politic pentru că acesta, uh, acest input este oferit acum de către Consiliu. Dacă ne uităm la comisia din uh, vremea lui Jacques Delors, acolo situația era cu totul altfel, puterea comisiei era alta și exista acea strategie. Strategie pe care acum o face Consiliul, tot mai influențat de către Parlament, iar Comisia ratifică, execută și implementează strategia. Nu știu dacă comisia este mai slabă, însă cu siguranță este alta, își schimbă rolul. Punct de vedere fiziologic, am putea spune că astfel evoluează sistemul voi arăta la sfârșitul uh, prezentării mele cum vom putea echilibra această evoluție. Putem trece uh, rapid uh, prin detalii legate de înaltul reprezentant. E o a treia uh, funcție ce revine altului reprezentant. E un job deloc uh, ușor, iar am văzut în aceste ultimele, ultime zile cine să vorbească cu această voce uh, unică la nivel european. Discuțiile de la Națiunile Unite legate de Mercur au arătat că E foarte greu să avem o uh, voce unică. Um, am văzut poziția puternică exprimată. În cazul uh, Națiunilor Unite și Mercury, există un amestec al acordurilor, element foarte important. Un alt uh, element important este în engleză, am spus, agentification. Avem peste 40 de agenții cu personalitate juridică care joacă un rol pe care ar fi trebuit să-l joace comisia, de fapt. Sigur că avem o serie de controle. Este control eh, expost al Curții de Justiție. Interesant este că acordul cadru, eh, rezoluția în acest sens, cere un control parlamentar cu privire la posturile de director executiv al agențiilor cu putere de reglementare. Este important pentru că agențiile trebuie să fie independente, dar nu prea independente. Curtea de Justiție nu poate fi trecută cu vederea. Curtea de Justiție are și ea puteri din ce în ce mai mari pentru că va avea acum jurisdicție cu privire asupra actelor uh, Consiliului European și ale organismelor și agențiilor uh, Uniunii Europene. Pentru legalitatea uh, revizuirii actelor, ceea ce, după părerea mea, e important și dacă vorbim de agenții. Și cred că acest rol este, poate fi foarte util. Este până la urmă un rol uh, constituțional, ceea ce decurge din uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Instanța a trebuit să-și uh, apere poziția și cu privire la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de aceea se utilizează tot mai mult această Carta a Drepturilor Fundamentale. Curtea de justiție va rămâne ultimul arbitru al uh, sistemului și cred că nu își vor schimba poziția Acum, noul echilibru. Întrebarea care se pune este dacă noua Uniune Europeană este mai degrabă supranațională sau interguvernamentală că studiem uh, puterile fiecare instituții, am putea spune că din partea comunității ce a pierdut Comisia a câștigat Parlamentul și ce a pierdut Consiliul a fost câștigat de către Consiliul European. Deci, uh, dacă tragem linie, rezultatul este zero. Există deci un echilibru, dar eu nu cred că există acest echilibru. Se trece spre o situație mai interguvernamentală pentru că Consiliul are un rol foarte puternic. Asta aduce cu sine și niște riscuri pentru că într-un sistem interguvernamental Compromisul e de preferat interesului general, sau așa se întâmplă. Și atunci întrebarea care se pune este cine se mai ocupă de interesul general. Rolul acesta în schimbare al comisiei încerc să fiu un pic provocatoare și să spun că este un uh, supersecretar al Consiliului sau un departament de studiu se în doctrine se discută despre anumite idei, eu însă nu sunt de acord cu ele. De exemplu, unii se întreabă dacă e bine ca președinții Comisiei și Consiliului să fie unul și același. Eu nu sunt de acord cu această idee. S-a propus și o alegere directă a președintelui Comisiei și um, Curtea Constituțională din Germania s-a referit la acest lucru, ar putea fi o forță democratică, Comisia ar da o forță democratică, da, dar uh, nu cred că acest lucru va fi acceptat la nivel politic de către statele membre. Ce s-ar putea face la următoarele alegeri pentru președintele Comisiei? Ar fi util dacă fiecare partid politic din Parlamentul European ar prezenta propriul candidat. Asta ar îmbunătăți și controlul și politicizarea Comisiei și vizibilitatea acestui președinte. Următorul slide. Cum poate fi echilibrat acest sistem? Eu cred că Parlamentul European joacă un rol important când vorbim de viitorul integrării europene. Ar exista și un scenariu diferit, să nu fie coordonare, după cum s-a spus mai devreme, între Parlament și Consiliu, ci un dialog foarte puternic între Parlamentul European și Consiliul European, care să aibă un președinte mai puternic Parlamentul nu trebuie să-și împartă doar rolul legislativ cu Consiliul, ci și eh, elementele politice și stabilirea priorităților cu Consiliul European. Se vorbește de ajungere la un deficit, de la un deficit democratic la un deficit politic. deficitul politic este problema pentru că Soluționarea acestui deficit politic este următoarea țintă de atins. Pentru a soluționa problema acestui deficit, Parlamentul nu are nevoie de mai multe puteri, ci are nevoie de o viziune asupra Europei. Parlamentul trebuie să lucreze în numele oamenilor. Trebuie să utilizeze carta, remediile juridice și influența politică. Un parlament beligerant, așa cum arată acum, cum vedem în acordurile naționale și internaționale, și crearea de partide transnaționale și valori transnaționale, după părerea mea, ar putea duce la un uh, echilibru a acestei probleme. Vă mulțumesc mult! Merci Mulțumesc mult, doamna Lucia Serena Rossi. Într-adevăr, o perspectivă academică care a lărgit uh, discuțiile noastre. Haideți să deschidem imediat uh, dezbaterea. 5 minute sau cer scuze. L-am uitat pe domnul Ricardi. Vă rog. Bon, pour les auditeurs, je parlerai... Mulțumesc. Voi vorbi în franceză. După cum știți, poate, dacă nu vă voi explica eu, sunt jurnalist. Nu am un titlu oficial, vă vorbesc în nume personal și perspectiva mea este total diferită față de cea a celorlalți oratori foarte competenți. Eu mă număr printre cei care utilizează reforma instituțională și vă voi explica cum funcționează această reformă din punctul de vedere al utilizatorului. În primul rând, vă voi spune că importanța inovațiilor, o parte deja au intrat în vigoare, dar toate lucrurile nu sunt clare. Mai rămân câteva incertitudini și mă confrunt cu ele în activitatea cotidiană a jurnaliștilor de la Agence Europe, o agenție specializată în afaceri europene și urmărim aceste evoluții în fiecare zi. Două aspecte esențiale sunt clare din punctul meu de vedere în ceea ce privește activitatea noastră. În primul rând, e vorba despre noile putere ale Parlamentului European, colegiuitor și implicat direct în domenii din care era în totalitate exclus înainte exclus de la luarea de decizii, putea doar să-și exprime opinia, cum ar fi agricultura și politica comercială. Deja a quel point uh, ce nouveau pouvoir putem înțelege că noile puterele Parlamentului vor transforma modul în care funcționează Europa. Avem foarte multe exemple și putem reveni asupra lor dacă aveți întrebări. Al doilea aspect, pe lângă cel legat de Parlament, care e foarte clar, E vorba de modul în care s-a modificat funcționarea Consiliului European. Avem un președinte permanent, uh, stabil, după cum știți. Din punctul meu de vedere, această transformare este în totalitate pozitivă, în ciuda unor critici minore care pot fi făcute. În presă s-a criticat alegerea președintelui, conform anumitor jurnaliști, nu era suficient de bine cunoscut de opinia publică europeană precum și mondială, a fost chiar numit Mr. Nobody. Din punctul meu de vedere, aceste observații sunt total greșite. o persoană bine cunoscută pe plan internațional și ar fi adus aici propriul trecut și recunoașterea uh, pentru activitățile trecute și asta ar fi fost un pas înapoi. Domnul Von Rompuy, încă de la intrarea, încă de la investirea sa, a făcut o declarație la prima vedere modestă, dar în realitate inteligentă și semnificativă. Dar opiniile mele personale nu au nicio importanță. Opiniile pe care le voi prezenta față de opinia publică, presă și restul lumii vor fi opiniile summitului și a tuturor membrilor summitului. La prima vedere, această declarație părea modestă, dar în realitate se acordă importanță fiecărui cuvânt. Cu alte cuvinte, orice luare de poziție din partea sa va fi poziția Consiliului European. Înțelegem, deci, greutatea afirmației sale și atenția cu care presa trebuie să urmărească aceste declarații. Cu alte cuvinte, faptul că nu era cunoscut de la început nici nu mai are importanță. A avut ocazia să facă deja câteva declarații semnificative aș spune chiar revoluționare, cum ar fi momentul în care a spus liniștit, guvernarea economică a Europei există deja și ea este realizată de Consiliul European. Și a adăugat câteva fraze pentru a explica de ce. Este foarte prudent în termenii folosiți și evită să să intră în disputa între guvernare europeană și guvern european, modificări lingvistice care diferă de la o limbă la alta. Deci, indiferent cum îi spunem, aceasta există deja, nu trebuie să se creeze o instituție nouă, pentru că Consiliul European se ocupă deja de asta. De altfel, semnificația guvernamentală, chiar dacă termenul nu este cel mai fericit, rezultă și din faptul că, în practică, reunește summitul aproape în fiecare lună de fiecare dată explică de ce și pe ce subiect. Dar, în realitate, e adevărat și pentru pregătire și pentru restul, dar atunci când șefii de guverne sosesc, vorbesc despre toate lucrurile de actualitate. Deliberează asupra tuturor chestiunilor. Cea de-a treia revoluție cea care rezultă din această continuitate a convocării este implicarea. Participarea directă și permanentă a șefilor de state și guverne la afacerile europene. Poate părea o banalitate, dar este, este normal ca șefii de state și guverne să se ocupe de Europa, dar nu așa stăteau lucrurile înainte. Înainte, mulți uh, șefi de stat și de guvern cunoșteau ce se întâmplă în Europa doar uh, în mod vag uh, și superficial. Pentru anumiți șefi de guverne, elementul esențial din semestrul ultimei președinții consta în a se întâlni cu președintele Statelor Unite. O ceremonie pe care toată lumea o preferă, dar președintele Comisiei Europene mi-a mărturisit în secret că se întâmpla ca asistenții președintelui american la începutul reuniunii îl întrebau cine este acela. Nici nu știau cu cine se întâlneau. Se afla acolo câteva, să, câteva zile și câteva luni mai târziu președintele se schimba. Și nu știu dacă um, este o, o modificare foarte bună pentru Europa, chiar dacă unii s-au simțit lezați. Iată ce voiam să vă menționez referitor la această transformare, noul rol al Parlamentului European. Cineva a remarcat că în presă nu am vorbit, nu s-a vorbit niciodată despre Parlament atât cât se vorbește acum. Jurnaliștii sunt, desigur, abili și au înțeles că de acum înainte Parlamentul decide, că o decizie este fundamentală. Pentru aceste două aspecte, transformarea instituțională a Europei este una aviet în ceea ce privește alte aspecte ale revoluției instituționale, nu mi-am clarificat încă toate ideile, va trebui să vedem cum pot fi ele aplicate. E vorba în special de șefii serviciilor, serviciului diplomatic european, care e în același timp vicepreședinte al Comisiei Europene și președinte al Consiliului de Relații Externe. Cum va funcționa acest rol în practică, e bine, pentru noi jurnaliștii lucrurile nu sunt clare. Cred că principalul echivoc, principala neînțelegere chiar și în rândul jurnaliștilor, este să, pre- să fie prezentați uh, titularii acestui post, acum uh, e vorba despre o doamnă, după cum știți, să uh, îi prezentăm ca fiind ministrii de externe ai Uniunii Europene. Este o denumire falsă, nu există încă o politică externă europeană. Președintele Consiliului European a făcut și o declarație în acest sens. Deocamdată, sarcina Serviciului de Acțiune Externă și a președintelui este de a continua să construiască politica europeană externă a viitorului. Sper că într-o zi vom putea discuta împreună despre problemele legate de această chestiune, dar deocamdată este fals să vorbim despre un ministru de externe și de vot majoritar. Trebuie să fim uh, prudenți în ceea ce privește votul majoritar. Și vă voi da două exemple. Unul e un exemplu mai vechi și celălalt e actual. Souvenir ancien, l'exemple ancien, c'est le moment... Exemplul din trecut se referă la momentul când a izbucnit războiul în Irak. În acel moment se discuta despre bazele politicii externe comune și a politicii externe. Și în acel moment, după cum știți, S-au separat pe de o parte statele membre care voiau să participe la acel război și statele membre care refuzau să participe. Și câțiva participanți au spus ce vom face, nu avem uh, regulile privind politica comună, externă și politica de apărare, nici nu le-am redactat bine și deja totul se prăbușește. În acel moment, două personalități pe care le voi numi, și anume Jacques Delors celălalt uh, Valerii Giscard d'Estaing, care prezida convenția în acel moment, mi-au spus separat, dar pe fond același lucru. Dacă aveam politica externă comună și votul majoritar, atunci Europa s-ar fi împărțit în două în acel moment. Pentru că Regatul Unit și anumite state membre din Est a ar fi acceptat să renunțe la război și cealaltă parte a Europei, Germania, Franța și alții, ar fi vrut să participe. Și rezultatul votului nici nu mai avea importanță. Dacă s-ar fi votat, nu s-ar mai fi putut spune avem pesc, votăm, decidem, pentru că atunci politica externă comună a Europei ar fi fost uh, practic împărțită în două. V-am spus că voi menționa două exemple. Celălalt exemplu este de actualitate, e vorba despre problema din Kosovo. Știți poate că Uniunea Europeană nu a recunoscut uh, independența Kosovo. Anumite state membre au recunoscut Kosovo, și alte state membre nu. Și aici, dacă trebuia să spunem politica externă comună există, trebuie să votăm, să ne punem de acord și în acest caz am fi avut probleme majore în Europa, pentru că trebuie să recunoaștem motivele pentru care Spania nu recunoaște Kosovo sunt destul de semnificative. nu pentru Kosovo. Asta e o problemă care se poate rezolva, ci pentru că asta ar însemna, din punct de vedere juridic, să admiți că un stat membru ONU poate să se împartă în două sau că o parte a acestui stat se poate separa și își poate proclama independența fără acordul întregii țări. Ori e evident că un stat care are astfel de probleme interne cu țara bascilor și dorințele de autonomie ale Cataluniei, conform anumitor voci, nu ar fi putut accepta ca un astfel de fapt să fie posibil. Nu are rost să vă mai explic motivele. Politica externă comună nu există. Nu avem un ministru european de afaceri externe. Cred că asta trebuie să se spună mai des. În asta constă munca mea, din punctul meu de vedere. Termin acum, domnule președinte, ultima observație. E vorba despre cooperarea întărită, sporită. Multe persoane nu cred că Europa poate într-adevăr să avanseze cu 27 de state membre. Poate avansa, desigur, dar anumite realizări nu pot fi obținute cu 27 de state membre și, anume, și atunci instrumentul cooperării sporite devine un instrument esențial. Dar nu o să vă prezint teoria, pentru că nu sunt profesor universitar, nu o să vă explic. Și vă spun doar realitatea. Propunerea făcută de Jacques Delors și alții de a crea comunitatea energetică, comunitatea energiei, Uh, s-a spus atunci, anumite state membre nu, au fost de nu vor fi de acord, trebuie să avem o cooperare sporită, adică statele membre care vor să participe, participă, cei care nu vor, vor se vor alătura mai târziu. Desigur, problema este foarte delicată, știm acest lucru. Anumite state membre vor ca Uh, statele europene să fie împărțite în două etape, statele de serie A și de serie B. S-a inventat un concept uh, care nu ne place foarte mult, și anume nu vrem o Europa divizată, ci diferențierea între state europene. Sper că acest termen nu va trezi susceptibilitatea statelor membre care nu pot participa la toate inițiativele noi. Însă trebuie să recunoaștem că anumite inițiative sunt necesare și nu trebuie totul blocat. De altfel, Delor a subliniat că nu se aplică aceeași formă juridică. Dacă ar fi trebuit să așteptăm ca toate statele să fie de acord, nu am avea două dintre succesele fundamentale ale Europei de astăzi, și anume zona Schengen. Știți ce înseamnă, nu e așa? Libera circulație fără control, nici moneda comună. Și în ceea ce privește energia, domnul Dolor are aceeași opinie. Iată, domnule președinte, am încercat să fac o prezentare foarte rapidă. Aș putea să continui, dar mă voi opri aici. Mulțumesc! Merci beaucoup et encore une fois, je m'excuse de... Mulțumesc. Îmi cer scuze încă o dată că am, v-am uitat. Avem 5 minute la dispoziție pentru dezbatere. Vă invit să adresați întrebări, să faceți observație, observații referitor la cele prezentate. Vă rog. Chairman. Mulțumesc. Foarte pe scurt, știu că nu avem timp. fost foarte interesant să ascultăm pe toți uh, cei prezenți. Am fost de acord cu analiza dumneavoastră juridică, am văzut problema unei guvernări suplimentare, dar nu asta mă îngrijorează pe mine, pentru că lipsește ceva în analiza dumneavoastră. Am înțeles ce ne învață știința, uh, științele politice. Cine are puterea, cine are oamenii. Vedem că 66% sunt la comisie și de acord cu ce ați spus și domnul Rompui, că a făcut tot ce a putut pentru a nu obține acest loc de muncă. Uitându-ne acum la ultimele evenimente, în toate imaginile, toate știrile apare președintele Comisiei, nu președintele Consiliului. Puterile uh, Consiliului sunt totuși mari, iar dacă, mă putem, dacă ne putem referi la președinția spaniolă, cel puțin în țara mea, se vorbim mai mult de către președinția spaniolă decât de președinția Consiliului. Cred că ar trebui să facem o analiză nu doar pe bază uh, juridică, legală, ci să dăm atenție cine anume deține această putere. Și eu cred că puterea o are cel care are oamenii. Cer scuze pentru acest uh, comentariu. Nu mă îngrijorează lipsa. Am fost membru al Parlamentului. Deci cunosc foarte, am fost membru al Parlamentului, cunosc foarte bine ce se întâmplă aici. Nu mă îngrijorează această criză a puterii. Uh, uitându-mă la această analiză, lucrurile sunt diferite față de ce spune tratatul de la Lisabona. O ultimă întrebare, dacă... Ba, vă rog. Aș dori să pun o întrebare domnului Iorg Monar cu privire la statutul juridic exact al Consiliului European. Ce acte ale Consiliului vor fi uh, revizuite de către Curtea de Justiție. Și că, în principiu, se limitează la acte procedurale, însă, după cum ați spus, transparența ar putea și ea fi o bază pentru trimite, pentru a trimite curții de justiție toate actele Consiliului și eventual și alte principii constituționale, precum proporționalitatea sau și drepturile fundamentale. Ce părere aveți despre aceasta? Sunt într totul uh, de acord cu dumneavoastră cu privire la acest nou statut al Consiliului. Astfel, uh, toate aspectele uh, procedurale intră în jurisdicția Curții de Justiție, dar n-aș exclude că ar putea exista și um, cazuri pe drepturile fundamentale. De exemplu, dacă documente programatice precum dezvoltarea domeniului de libertate, <clears throat> justiție, drepturi fundamentale, s-ar ar putea contraveni principiului subsidiarității și atunci nu își exclude că și asta ar putea ajunge în fața curții. Oui, je Je voulais répondre Aș vrea să răspund din punct de vedere jurnalistic în ceea ce privește valoarea actelor Consiliului European. Din punct de vedere al fondului, dincolo de dificultățile juridice, constatăm importanța lor din punct de vedere jurnalistic, aceste acte sunt esențiale. Declarația de pe 25 martie marca primul acord în legătură cu criza financiară și acesta era un test pentru Consiliul European. Și putem adăuga ceva. Președinții Consiliului European, președintele Consiliului European deja a convocat o reuniune a șefilor de state și guverne din state din zona euro. Din punct de vedere juridic, ar trebui să se discute despre asta. Au luat decizii extrem de importante. Se acordă un sprijin statelor în dificultate. Din punctul nostru de vedere, acest aspect pur juridic joacă un rol important, dar el devine secundar în fața realității, și anume se iau decizii fundamentale de către o entitate care nu există. Ni se spune, am convocat șefii de state și guverne. Noi îi spunem summit al zonei euro, reuniune la nivel înalt pentru zona euro, pentru că nu este Consiliul European. Din alt punct de vedere, după cum puteți vedea, fondul contează indiferent de semnificația juridică a testelor la care e supus Consiliul European. Doamna Rossi. Se vrea că la Curte de Justiție... Dacă aș putea să adaug ceva, e adevărat, uh, Curtea de Justiție are depline competențe în ceea ce privește actele Consiliului European care uh, creează uh, efecte juridice pentru persoanele fizice, dar în cadrul în care Consiliul European votează cu majoritate, s-ar putea să existe o poziție minoritară, un stat care se adresează curții de justiție pentru a anula actul respectiv. Trebuie să reamintim că și Consiliul European se supune uh, uh, cartei uh, privind drepturile fundamentale. De pildă, în cazurile politicii în cadrul PESC, atunci când e vorba de încălcarea unui uh, drept fundamental, atunci uh, Curtea de Justiție are competență. Doriți să răspundeți? Da, foarte pe scurt. Aș uh, vrea să preiau ceea ce a spus primul vorbitor, adică trebuie să vezi unde se află banii și personalul, în cazul comisiei. Este un punct pertinent, însă până la un punct. Însă totul depinde de aspectul pe care îl analizezi atunci când vorbești de Uniunea Europeană. Ă, cred că Donald Piucala cu ani în urmă a spus că a încercat să descrie Uniunea Europeană este asemenea ă, situație în care un nevăzător ar încerca să descrie un elefant. Uh, Uh, poate să uh, pipăie piciorul să spună că este ca un uh, șarpe, un alt picior să spună că este asemenea unui copac. Însă principalul este să vezi totul. Și dacă, eu știu, ne axăm pe politica în domeniul concurenței, e una, dacă ne concentrăm asupra legislației de mediu, atunci uh, uh, când e vorba de putere, avem uh, o, un legislativ bicameral. Deci totul se schimbă de la o politică la alta. Și Consiliul European, în momentul de față, procedează corect cu acele uh, politici sectoriale care presupun competențe uh, Uh, naționale. Cum abordăm, de pildă, redresarea economică într-o situație de criză economică. Deci totul se schimbă în funcție de uh, sectorul pe care îl analizăm. Trebuie să vedem care este impactul uh, extinderii și următoarelor valuri de extindere asupra acestei uh, probleme. Uh, Profesorul Rossi s-a uh, referit la uh, instituțiile supranaționale care sunt afectate de asta. Consiliul, cei 27 de membri, au nevoie de mult mai mult timp decât acum 20 de ani pentru a discuta o temă. la un Consiliu European, la o întâlnire acestuia, poți să dezbați efectiv două probleme mari. În trecut uh, se dezbăteau vreo cinci astfel de probleme. Parlamentul și într-o oarecare măsură Comisia pot să facă mai bine față acestui Uh, să facă față extinderii. Au mai mult timp, au posibilitatea de a discuta tema um, într-o perioadă mai îndelungată, fără ca acest lucru să fie un handicap. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate, nu am avut suficient timp la dispoziție pentru o dezbatere mai amplă, însă în schimb, am avut contribuții foarte bogate, distinse ale oratorilor. Mulțumesc uh, membrilor panelului pentru participarea lor și vă mulțumesc pentru atenție.